Colleagues, um, we were waiting for our final... Dragi colegi, așteptam pe ultimii paneliști să sosească. Aș dori să vă fac o comunicare care se regăsește și într-un mail pe care o să-l primiți cu toții. Întâlnirea din această după masă va începe la ora 15.30, nu la ora 15. Deci vom începe la ora 15.30 în această după masă, nu la ora 15. În plus, voturile pentru raportul DATI vor fi amânate până săptămâna viitoare, luni la ora 17.30 și uh, veți primi cu toții un uh, e-mail în acest sens. Deci vă rog să spuneți tuturor colegilor Întâlnirea din această dupămasă va începe cu o jumătate de oră mai târziu, la 15.30 și vă rog să fiți cât mai punctuali pentru voturi. Sper că acest lucru va fi util pentru un număr mare de colegi care nu puteau sosi la ora 15. Best to now um, arrange things and also to postpone the data. Am încercat să obținem această amânare și să amânăm și votul pentru raportul dat pe săptămâna viitoare, luni la ora 17.30. Am trimis deja un uh, e-mail în acest sens. Îmi cer scuze, dragi colegi, pentru această întârziere. Putem începe acum această audiere importantă, investigarea uh, presupuselor transporturii ilegale și a detenției de către CIA pe teritoriul european în această dimineață. Alături de noi este Elspeth Guild, doamna Raluca Rădescu de la Centrul European pentru Studii Politice, doamna Eva Joli, membru al delegației care a vizitat România din partea Comisiei Libe, domnul Crofton Black de la Biroul Jurnalismul Investigativ. Această audiere publică este importantă și continuă activitatea acestei comisii care s-a ocupat de această temă importantă, ce s-a întâmplat, uh, presupusele transporturi ilegale și detenția ilegală a unor prizonieri de către CIA în țări europene. În mod repetat, Parlamentul European a condamnat programul uh, extradărilor uh, și detenției, deten, detenției secrete de către CIA, și mă refer aici la rezoluțiile din 14 februarie 2007, din 11 septembrie 2012, 10 octombrie 2013 și 11 februarie 2015. Foarte mulți colegi au participat la închetarea acestui uh, caz, mă gândesc în mod special la domnul Coelho, dar și alți colegi. Și astăzi continuăm această anchetă importantă în urma deciziilor uh, luată de coordonator și nu aș dori să întârziu mai mult, o să trec direct la invitați pentru că am început cu puțină întârziere, deci vom începe direct sesiunea de dimineață prin care vom prezenta Comisiei Libă care este situația actuală a acestei anchete atât din partea Statelor Unite ale Americii cât și din partea Europei. Deci vom începe sesiunea de dimineață cu prezentarea unui document uh, de către Elspeth Guild și Raluca Rădescu din partea CEPS. Aveți cuvântul. Mulțumesc președintelui Comisiei Libe și mulțumesc Comisiei Libe și în general Parlamentului European. Înțelegem cât de important este angajamentul acestei comisii și a Parlamentului European în această căutare de răspunsuri la întrebările uh, ridicate de nerespectarea tragică a statului de drept în ceea ce privește activitățile antitero care au avut loc pe teritoriul Uniunii Europene în perioada 2002 2006-2007. Parlamentul European ne-a cerut să anchetăm ce s-a întâmplat din punctul de vedere al căutării responsabilității lor și să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat din punctul de vedere al complicității actorilor, autorităților de stat în, uh, din mai multe state în contextul acestui program al CIA, Program care a fost acum criticat de președintele SUA și de personaje importante din uh, administrația și din Senatul American. Am asistat la o investigație profundă a activităților ilegale CIA, mai ales când vine vorba de transportarea, deținerea uh, prizonierilor. Am văzut că uh, am auzit că acești prizonieri au fost, printre altele, și torturați și am investigat răspunsul statelor membre ale Uniunii Europene vis-a-vis -vis de aceste acte ilegale care contravin a um, multor uh, angajamente internaționale asumate de statele membre ale Uniunii Europene. Cred că știți foarte bine că toate statele membre ale uh, Uniunii Europene au semnat Convenția ONU împotriva torturii, ceea ce le obligă să uh, faciliteze investigațiile care se referă la, la cazuri de uh, tortură. De asemenea, demararea unor anchete penale, unde s-a considerat că există dovezi suficiente care să demonstreze că în jurisdicțiile europene s-a recurs la tortură. Deci avem obligații internaționale puternice pentru a ne respecta obligațiile dar și pentru a ne ocupa de, de victima și de a încheta pe cei care au uh, făptuit acest act de tortură. Și dacă puteți să prezentați următoarea imagine, din punctul de vedere al ultimelor evoluții, în uh, ultimele două luni au apărut două noi elemente de importanță deosebită. În primul rând, este vorba de două decizii ale, cur- ale Curții Europene ale Drepturilor Omului, CEDO, al Nashiri și al, al Zubaida, în iulie 2014, ambele sentințe referitoare la Polonia și în sentințe foarte lungi care au depășit 100 de pagini, CEDO prezintă dovezile existente vis-a-vis -vis de torturarea acestor doi oameni cu complicitatea autorităților uh, din Polonia, care au permis CIA să opereze un centru de deținere uh, secret pe teritoriul Poloniei. CEDO a concluzionat că există fapte concrete în acest sens și că autoritățile din Polonia, guvernul din Polonia, nu și-au uh, respectat obligațiile când vine vorba de drepturile omului, în mod uh, special articolul 13, articolul 3, uh, articolul 3 și articolul 13. Și această decizie a CEDO face evidentă necesitatea de a ancheta aceste acuzații referitoare la tortură și anchetarea celor responsabili. Al doilea element important la care ne referim în uh, raportul nostru este studiul uh, Comitetului uh, referitor din, din Senatul American pentru informații publicat în decembrie 2014, cunoscut și sub numele de raportul Feinstein, studiul în care se prezintă detaliile teribile ale activităților de tortură efectuate de CIA și oferă de asemenea detalii referitoare la complicitatea statelor uh, din Uniunea Europeană la aceste activități. Alegerea făcută de CIA de a recurge la colegi european, europeni și nu la baze militare americane de pe glob este prezentată în acest raport împreună cu motivele CIA pentru implicarea colegilor din uh, Uniunea Europeană și nu recurgea la propriile uh, resurse, la propriile servicii, pentru că chiar dacă la începutul uh, pentru că tocmai la începutul acestui program existau teme serioase legate de legalitatea acestui program. Și acum o să dau cuvântul colegei mele pentru a ne spune mai multe lucruri legate de responsabilitate. Mulțumesc! Am studiat informațiile pe care le-am uh, primit după anul 2000, obținut după anul 2012. Am examinat uh, gradul de complicitate a unor state membre în contextul acestui program CIA, în lumina noilor uh, evoluții. Din momentul respectiv au fost confirmate patru uh, asemenea locuri de deținere ilegale în Lituania, Polonia și uh, România. CEDO să câteva decizii uh, majore, unul împotriva fostei Republici Iugoslavia Macedoniei, două împotriva Poloniei și există alte trei cazuri pendinte împotriva Lituaniei, Italiei și României. Am examinat diferi, diferitele grade de, com, de complicitate ale statelor membre, de la o uh, participare directă mai activă la una mai pasivă. Deci, uh, unele state membre au permis uh, anumite uh, transporturi, zboruri uh, ilegale, alte state membre au uh, pus la dispoziția CIA uh, informații care au permis extradarea unor persoane sau au asistat uh, CIA în activitățile de capturare, interogare, torturare, așa cum, se întâmpl- așa cum s-a întâmplat cu Italia, Regatul Unit. Și, desigur, au existat state care au găzduit asemenea situri de deținere ilegală, după cum am spus, printre acestea se numără Polonia și România. Examinând toate aceste fapte, documentele acceptate de Curtea Europeană a Drepturilor uh, Omului, în calitate de fapte corroborativă și dovezi, și nu știu dacă puteți reveni la imaginea anterioară, am examinat uh, responsabilitatea la nivel național și supranațional, din punctul de vedere al responsabilității naționale. Am examinat anchetele politice efectuate de statele membre, la anchetele uh, judiciare și, de fapt, studiul nostru este o actualizare a studiului din anul 2012 efectuat de CEF pentru Parlamentul European, la momentul respectiv nu ne referisem la anchetele mediatorului european, pentru că în momentul respectiv nu exista niciuna. Pe plan supranațional am uh, examinat situația de la CEDO cu participarea Poloniei. Și acum, dacă puteți să ne prezentați următoarea imagine, vă mulțumesc. Aceasta este situația actuală în uh, cele cinci state membre pe care le-am selecționat ca fiind mai interesantă în acest caz și pentru studiul nostru, puteți să vedeți că patru din cele state membre au fost implicate în cazuri discutate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Anchetele politice și judiciare naționale sunt evaluate în acest moment și ele ne prezintă o imagine foarte heterogenă din punctul de vedere al gradului de complicitate și a tragerii la răspundere eficientă în toate cele cinci state membre menționate și examinate pentru acest studiu. Când vine vorba de anchete, de anchete politice la nivel executiv, acestea au fost întreprinse. Majoritatea autorităților parlamentare și guvernamentale au negat participarea la, aceste, la acest program al CIA, chiar dacă dovezile ne demonstrează contrariul. Anchetele judiciare, um, anchete judiciare au fost și sunt în continuare desfășurate în toate cele cinci state membre menționate. Și pentru a vă da o imagine generală a stadiului actual, pot să vă spun că am identificat anchete politice în toate cele cinci state membre, însă natura și domeniul uh, cuprins de aceste anchete sunt uh, diferite între cele cinci state membre, în Regatul Unit și Italia. Atât autoritățile guvernamentale cât și cele parlamentare au participat la aceste anchete Anchetă judiciară a fost desfășurată la nivel național, însă niciuna dintre acestea nu s-a dovedit a fi eficace. De exemplu, în Polonia, Regatul Unit, Italia și Lituania, anchetele penale sunt în desfășurare, cu excepția Italiei. De asemenea, a fost depusă plângeri civile în uh, România și în Regatul Unit. Și acum, dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la faptul că aceste anchete și investigații s-au confruntat cu obstacole imense din punctul de vedere al responsabilității. Dacă ne gândim la standardele privind statul de drept dezvoltate uh, de CEDO față de Polonia, putem ajunge la concluzia că în niciun stat membru nu s-a, în niciun stat membru menționat nu s-a desfășurat o anchetă um, eficientă. Problemele cu care s-au confruntat aceste anchete au fost de uh, două tipuri. În primul rând, părțile care au participat la aceste anchete nu au fost independente și în plus, foarte multe state membre s-au referit la doctrina secretului de stat, tocmai pentru a evita să fie trase la răspundere și pentru a împiedica o anchetare eficace. Mulțumesc următoarea imagine, dacă se poate. Dispunem drept urmare de dovezi noi privind uh, deficiențe profunde din punctul de vedere a statului de drept atât în Statele Unite ale Americii cât și în Uniunea Europeană. Președintele american a declarat că actorii americani, cei implicați în programul de torturare acestor, în acest program, se vor bucura de o imunitate. Din fericire, liderii europeni nu au recurs la asemenea afirmații pentru că acest lucru ar contraveni angajamentelor pe care ni le-am asumat prin semnarea Convenției ONU împotriva torturii și a regimurilor constituționale din Uniunea Europeană, am văzut cât de um, extins a fost programul de tortură. CEDO a insistat asupra complicității anumitor actori din Uniunea Europeană și, în mod special, a unor agenții europene. Și Raluca ne-a prezentat problema reprezentată de reacțiile limitate ale statelor membre vis-a-vis -vis de angajamentul lor luat de a avea anchete complete. Desigur, anumite state membre consideră că această acțiune a fost menită să-i uh, ajute pe americani și că a fost uh, nevoie de uh, și a fost nevoie de reacțiile autorităților suedeze în 2003-2004 pentru a se discuta această temă uh, pe plan internațional. Însă, complicitatea reprezintă o parte esențială a acestui proces. După cum am uh, menționat deja, raportul Feinstein detaliază modul în care alți, uh, alte instituții americane, um, armata americană, nu și-au dorit să participe la acest actor, la, la acest uh, program. Poate dacă această atitudine s-ar fi regăsit și în Europa, acest program nu s-ar fi întâmplat. Și dacă puteți să-mi prezentați uh, următoarea imagine. Raluca, dacă doriți să ne spui câteva lucruri în legătură cu articolul 38. We have uh, identified... Am uh, identificat standarde privitoare ale statului de, la statul de drept dezvoltate de Curtea Europeană de Drepturile Omului, CEDO. E foarte important pentru că e vorba de prima oară când uh, o instanță s-a pronunțat în sensul unei încălcări articolului 38 de către Polonia din cauza uh, lipsei de uh, respect a autorităților polone a obligației stabilite în convenție. Prevederea în cauză um, solicită ca orice stat <clears throat> care a semnat carta să furnizeze probele uh, suficiente pentru a se efectua o anchetă a unui caz pe rol. Ceea ce nu s-a întâmplat în cazurile uh, CEDO împotriva Poloniei și a fost vorba de prima oară când uh, Curtea s-a pronunțat în sensul uh, încălcării articolului 38 de către un stat membru și când am analizat sentința, am uh, găsit un set foarte interesant de standarde ale statului de drept pentru a determina dacă o anchetă este efectivă, adică ea trebuie să fie oficială, trebuie să fie promptă și exhaustivă, trebuie să fie independentă de ramura executivă, trebuie să nu se implice în chestiuni legate de securitate națională sau uh, secret de stat. Deci, ancheta dacă statul membru invocă această doctrină, atunci autoritățile nu ar trebui să aibă ultimul cuvânt de spus în accesul uh, său la uh, informații. Și este foarte importantă această sentință, pentru că am descoperit în cele cinci state membre obstacolele adesea uh, asumării responsabilității. Următoarea imagine, vă rog. Așadar, ce e de făcut? În primul rând, noi considerăm că Parlamentul European trebuie să ceară o declarație formală a Uniunii Europene în ce privește program, programul excederilor care să vorbească despre complicitatea statelor membre și obstacolele ridicate în calea anchetelor pentru a se face dreptate victimelor și apelurilor la anchetă. În al doilea rând, noi considerăm că un dialog structural și constant cu uh, partenerii din SUA ar fi o idee excelentă în ce privește angajamentul în direcția schimbului de informații uh, între anumite agenții din SUA și Uniunea Europeană. S-au dat deoparte instituțiile democratice în acest fel în ambele uh, țări și trebuie să se facă un control uh, mult mai bun în legătură cu cele întâmplate, apoi un cod profesional pentru transferul și gestionarea transnațională a datelor în Uniunea Europeană cu limitele uh, securității naționale și secretelor de stat. Am uh, propus asta în raportul nostru scris uh, către CEDO săptămâna trecută, care are o abordare uh, similară, sau mă, măcar se cere acest lucru. Date personale în legătură cu persoanele care au fost vizate în aceste acțiuni care au încălcat legea, uh, într-un mod inacceptabil. Apoi, o evaluare periodică a statelor membre uh, și a modului în care ele respectă uh, drepturile fundamentale și statul de drept cu un nou mecanism uh, de la Copenhaga pentru un nou ciclu politic UE a drepturilor fundamentale și stat de drept în Uniune. Cred că e răspândit uh, acest sentiment că repetăm la nesfârșit uh, că trebuie să se respecte drepturile omului în Uniunea Europeană, dar o facem pentru că situația e atât de uh, proastă în acest moment. Și apoi, o recomandare finală, că ar trebui să se efectueze anchete efective bazate pe raportul Feinstein, care spune că CIA a plătit sume de bani importante, și anume bani gheață, Uh, cu sute și mii de dolari americani către agenții din statele membre pentru complicitatea lor în programul extrădărilor, ceea ce înseamnă că se fac acuze de corupție. Și în sentințele CEDO vedeți că există probe, că importante sume de bani au fost plătite cash către, de exemplu, autoritățile aeroportoare Uh, lângă siturile secrete unde au fost deținuți uh, cei extradați, acești bani nu figurează în niciun cont și nicio contabilitate. Sunt bani negri. Vă mulțumesc pentru atenție. Much, uh, Professor Gild and Dr. Rădescu. Mulțumim celor două invitate, doamna profesor Gild și doamna dr. Rădescu. Trebuia să menționez încă de la început că în decembrie 2014 a fost uh, elaborat un raport, Feinstein, care, iată, a fost foarte de folos și pentru sesiunea noastră de astăzi. Acum trecem la următorul vorbitor. Și e vorba acum de ancheta Comisiei Libe. Și doamna Eva Jolie, membra Comisiei noastre Libe, a fost o membra a delegației care a vizitat Bucureștiul acum câteva zile cu o misiune Libe uh, ca să încerce să ancheteze mm, uh, cele afirmate despre România. Așa cum îi dau cuvântul ca să ne prezinte rezultatele vizitei. Mulțumesc și bună dimineața tuturor! Am participat la această, la această misiune împreună cu Tania Fayon, Laura Ferreira, Leonard și doamna Ramona Mănescu, ca membru însoțitor. Și la început am avut încredere că, în fine, chiar dacă în raport nu figurau numele țărilor, Uh, munca făcută de Transparency International și Consorțiul uh, Jurnalismului de Investigație urmau să permită tuturor să înlocuiască numele țărilor respective și că era ușor de găsit ce se ascundea, ce țară se ascundea sub uh, acea uh, urmă neagră din raportul Feinstein. A fost vorba de România și am crezut că oamenii vor coopera și, din păcate, trebuie să spun că nu s-a întâmplat așa. Noi ne-am întâlnit cu persoane care au negat că s-ar fi întâmplat ceva în România. Însă, dați-mi voie să vă prezint cum s-a desfășurat misiunea. Mai întâi ne-am întâlnit cu reprezentanții societății civile, Asociația pentru Drepturile Omului din România, și două alte organizații și cu jurnaliști de investigație și ei ne-au spus că uh, lucrurile nu s-au mișcat, că era foarte dificil să uh, obții vreo informație și îngrijorător era că această anchetă nu se bucură de susținerea opiniei publice. Așadar, ulterior ne-am întâlnit cu fostul șef al Serviciului Român de Investigații, care deja acordase interviuri în presa germană, spunând că recunoaște că au existat centre de detenție în România. Însă, față de noi n-a fost la fel de explicit, nu s-a exprimat la fel de explicit, a spus că a convenit să-i ajute pe americani atunci când au cerut spații de detenție și că li le-a oferit, însă că nu are idee în legătură cu ce anume s-a făcut în uh, aceste spații și de asemenea a spus că nu cunoaște uh, unde anume se află aceste centre, aceste spații. După această întâlnire a urmat uh, reuniunea cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, domnul Moraes președintele nostru adresase, le adresase mai multe scrisori, insistând ca noi să putem vizita acele centre identificate de jurnaliști, cum că acolo uh, s-a petrecut detenția. Însă, a fost întâlnire de secretar de stat pentru afaceri europene, care nu a fost deloc receptiv la ideea că ceva s-a întâmplat în România, în ciuda probelor uh, adunate. Singura sa remarcă a fost că afirmațiile jurnaliștilor nu constituie o probă. Deci n-a avut uh, niciun pic de considerație pentru munca acestora, spunând doar că exista într-adevăr o anchetă în curs și domnia sa nu uh, se putea implica în această anchetă. Bun, era adevărat, însă noi am implicat că domnia sa reprezintă statul și era nevoie de anchetă ca să știu că s-au întâmplat acele lucruri, însă uh, Domnia sa a fost o atitudine absolut uh, nereceptivă, spunând că dacă numele nostru nu apare în raport, atunci nu admitem nimic. Cred că cam asta ar fi atitudinea lor în rezumat. În dimineața următoare ne-am întâlnit cu Procurorul General al României, domnul Tiberiu Nițu, care s-a ascuns în spatele caracterului secret al anchetei, însă totuși ne-a spus că nu are nicio, niciun fel de probă că domnul al-Nasiri, în legătură cu care există un caz pe rolul la CEDO, deci nu, are niciun, nu spune de niciun fel de probă cum că domnul al-Nasiri ar fi fost deținut în România a spus procurorul general. Și asta nu mă face să fiu prea optimist în legătură cu rezultatul anchetei. La întrebarea mea referitoare la câți martori au fost audiați, câte hoteluri se aflau uh, la, pe rază de câțiva kilometri de acest uh, presupus centru de detenție, am uh, căpătat impresia că practic nu se desfășura cu adevărat niciun fel de anchetă. Uh, și nimeni n-a vrut să ne ajute să avem acces la centrul Ornis. Am insistat totuși, în acest sens, am întâlnit cu secretarul de stat, am insistat, însă domnia sa a primit instrucțiuni clare să nu ne permită accesul, fără niciun fel de justificare, de altfel. Și la sfârșitul misiunii ne-am deplasat la Parlamentul Român și ne-am întâlnit cu șeful Comisiei de Apărare Senatului, comisia aceasta fiind cea care a desfășurat uh, ancheta formală cu rezultat negativ. Și uh, am întrebat pe membrii comisiei dacă nu cumva ar putea demara o nouă anchetă cu, pe baza noilor, noilor elemente din raportul Feinstein din decembrie 2014. Aici, uh, totuși, uh, ni s-a dat ascultare, n-au avut o atitudine complet uh, contrară acestei idei. Noi am mai sugerat că i ar putea solicita din partea Senatului SUA partea necenzurată a raportului privitoare la România și au promis că o vor face. Și uh, între timp am aflat din presă că într-adevăr a fost făcută deja această cerere. Cred că ăsta ar fi singurul punct pozitiv al <laughs> vizitei noastre în România. Așadar, cred că trebuie să continuăm uh, să investigăm să așteptăm respectivul raport cu varianta sa necenzurată. Vă mulțumesc! And, um... Mulțumesc, doamna Jolie. Acum uh, ultimul uh, vorbitor, înainte de a da cuvântul în sală, în uh, ancheta inițială prevenția ei ne-am bazat foarte mult pe rolul uh, jurnaliștilor de investigație, Încă nu aveam foarte multe mărturii, deci acestea au jucat un rol foarte important, iar acum, uh, după portul Feinstein, dorim uh, să aflăm care este părerea unui jurnalist de investigație, deci dau cuvântul domnului Crofton Black de la Biroul de Jurnalism de Investigație. Mulțumesc că au trecut 10 ani de când um, a ieșit la iveală știrea că CIA-ul are centre de detenție în Europa și um, încet, încet piesele din puzzle uh, au început să se îmbine. Au fost identificate piesele și, cum spuneam, au început să se îmbine. O mare parte a acestei munci a fost făcută de jurnaliști în SUA, în Marea Britanie, Spania, Germania, Pakistan, Suedia, Polonia, România și organisme internaționale au făcut foarte multe Consiliul, Euro, Consiliul Europei, Departamentul de uh, Anchetă, precum și Parlamentul European. S-au făcut foarte multe despre ONG-uri și echipe juridice din întreaga lume și, bineînțeles, și despre, de forțele de poliție din Spania, Portugalia, Italia și nu numai. Iar de curând uh, am avut, uh, am uh, văzut cât de multe s-au făcut uh, de către Comisia de uh, de informații secrete a Senatului American, care are un document de 500 de pagini din uh, informațiile CIA care um, Uh, au fost publicate. Aceste date pe care, care au fost date la, public, date la iveală variază. Avem uh, numele tuturor persoanelor care au dispărut uh, în această perioadă. Avem mărturii din partea acestor persoane care descriu locurile unde au fost deținute, mm, tratamentul pe care l-au suportat și nume de persoane. Avem date de circulație și de transfer din rețele de detenție al CIA-ului și rute aeriene. Există facturi și documente, contracte care arată cine a plătit aceste zboruri, ce sume s-au plătit. Avem mărturii date sub jurământ uh, și uh, documente juridice care arată că aceste zboruri au fost contractate pentru transferul de uh, prizonieri. Există date privind mecanismele de ascundere a acestor uh, destinații acestor zboruri. Avem și, și dovezi în ceea ce privește destinațiile reale a acestor zboruri. Avem uh, informații uh, de la paza și controlul aeroporturilor. Avem și aproape o hartă completă a rutei și a logisticii care a facilitat aceste zboruri. Și avem uh, raportul Senatului American care coroborează toate datele pe care le-am obținut din alte surse. Vreau să subliniez uh, faptul că raportul Senatului coroborează aceste date și să vă spun că de-a lungul a multor ani de când se derulează această anchetă și datorită muncii multor persoane care uh, au, și-au adus contribuția, persoane care au lucrat independent din mai multe unghiuri, nu s-a pus niciodată sub semnul întrebării um, miezul acestei anchete și lucrurile au fost confirmate din ce în ce mai mult cu fiecare noi informație. Dovezile au uh, fost grăitoare încă de când s-a dat rezoluția din 2012, iar raportul Senatului nu a făcut decât să confirme acest lucru. Uh, CIA a avut un centru de detenție în Polonia din 2002 până în septembrie 2003, în România din septembrie 2003 în noiembrie 2005 și în Lituania din februarie 2005 până în martie 2006. În aceste închisori, din aceste încrisori avem niște descrieri foarte detaliate ale um, torturii de acolo, de privarea de somn uh, și așa mai departe și uh, activități uh, pe care CIA le descrie în mod eufemistic ca hrănire anală. În această perioadă, CIA-ul a pus la punct o conspirație criminală în Europa cu ajutorul uh, instituțiilor din țările în care existau aceste centre de detenție și care au fost plătite cu milioane de dolari. Iar acest lucru este coroborat uh, de informații adunate de la foarte multe persoane. Toate aceste informații ne prezintă o, o poveste concretă. Mi s-a spus, uh, mi s-a, m-am fost rugat să vorbesc despre rolul jurnalismului uh, în strângerea acestor informații, dar vreau să vorbesc și despre uh, despre dovezi și despre îndoielile care se ridică um, asupra acestor dovezi. Cei care ridică îndoieli în ceea ce aceste dovezi se bazează pe procesul de strângere a acestor informații, e vorba de procesul jurnalistic, printre altele. Ei spun că aceste dovezi nu pot fi luate în serios, fiindcă au fost strânse de jurnaliști. Așa cum ați văzut această dimineață, um, acest argument nu este solid nu l-am inventat eu, n-am inventat eu acest argument, ci este exprimat de oficialitățile europene. Așa cum mi s-a spus acum câteva săptămâni, uh, un oficial român a spus că este vorba numai de speculația mass media și că nu sunt dovezi solide. Și după aceea s-a dat un comunicat de presă prin care se spunea că este important, citez, să se pună capăt uh, perpetuării acestor uh, acuzații lipsite de, de uh, valabilitate. Acum, trebuie să analizăm uh, aceste lucruri. Uh, centre uh, de detenție și transferurile sunt deja informații care au fost confirmate în, în anumite cazuri, bineînțeles și dovezile în ceea ce privește centrele de detenție ale CIA în Polonia sunt consecvente și detaliate. Dove, dovezile acestea se bazează pe pe informații uh, consecvente și uh, suficiente, iar um, curtea, a, curtea de justiție a hotărât uh, că aceste informații erau credibile. Odată ce se acceptă că există centre de detenție în Polonia, trebuie să ne gândim că aceleași informații coerente sunt valabile și pentru România și Lituania. Așa funcționează această rețea. Și E normal să, să spună unii că, um, că în aceste informații lipsește o dovadă concretă. M-a întrebat cineva la un moment dat dacă există vreo fotografie cu, cu suspecții la bordul avion, avioanelor. Uh, de, de curând am, am aflat că există 14.000 de astfel de fotografii, dar să lăsăm asta deoparte să există această presupunere că dovezile nu sunt suficiente și că ar fi nevoie de o fotografie. În Lituania, președintele uh, Departamentul de Investigații Parlamentare a spus cam același lucru. El spunea că nicio fotografie nu este suficientă, vrea să vadă cu ochii lui. Când a fost întrebat dacă ancheta a stabilit că au fost deținuți, uh, deținute persoane în Lituania, el a spus că eu nu am dat mâna cu niciun terorist, deci nu pot să vă spun nimic. Există și un caz faimos în, uh, în jurisdicția um, engleză um, în care se spune că um, uh, e nevoie de mai multe nuiele să se creeze uh, un un sistem de, de sprijin și atunci un mănunchi și, da, și, pen, și uh, dacă un singur element nu are suficientă forță, atunci împreună acestea capătă greutate. Situația pe care, care, pe care avem la ora actuală este că uh, CIA-ul a avut uh, centre de detenție în Polonia, România, Lituania, iar persoanele au fost deținute în secret și în mod ilegal nu avem nevoie de mai multe informații decât avem la ora actuală. Acum trebuie să întrebăm uh, uh, cum s-a putut ca, uh, inform, ca instituțiile să, să rămână cu brațele în sân și să creeze un gol care a fost un plus de mass media, de jurnalism. Nu cred că instituțiile acestea au. Cred că aceste instituții au o sarcină grea și și eu nu cred că sunt incompetente, pentru că uneori au dat o dovadă de inventivitate pentru și au reușit să facă lucruri mai grele decât să dea informații privind centrele de detenție secrete. Au făcut foarte multe eforturi pentru a arăta că nu există aceste centre secrete. Acum, cons- această conspirație între serviciile secrete ale statelor europene și CIA și modul în care au funcționat este uh, mai puțin complicată decât orice altă alternativă pe baza acelor, uh, acelorași fapte. Și uh, vă spun chiar că este imposibil să, să, să, să existe aceste să se păstreze aceste informații uh, și să se găsească o, o altă um, o, o altă uh, semnificație pentru toate zborurile, locațiile și așa mai departe. Acest uh, scenariu nu are niciun fel de credibilitate în Lituania. Procurorul general, general a spus, uh, a, a, de fapt a susținut în fața Curții Europene de Justiție că aceste avioane ale CIA-ului au, au ajuns în Lituania și nu au făcut nimic acolo. Iar în ceea ce vește locațiile, clădirile, au spus că se prea poate ca Uh, CIA-ul uh, să fi construit uh, un depozit în Vilnius pentru a depozita lucruri și apoi a plătit milioane de, de dolari să aducă zboruri acolo, să aterizeze zboruri în Italia, care nu aduceau niciun fel de marfă. Uh, E greu de înghițit o asemenea chestie și dacă uh, analizăm mai bine situația, ne dăm seama că sunt, există foarte multe informații care nu au niciun fel de susținere. Uh, facturile uh, privind aceste zboruri care uh, care indică că um, zborurile transferau prizonieri și nu bunuri de valoare. Nu cred că există cineva în această cameră în care nu crede, recrede aceste povești. Uh, deci haideți să mergem mai departe și să ne întrebăm de ce uh, în calitatea de ce, acest, de ce acești funcționari, aceste oficialități nu recunosc. Uh, iar uh, în SUA s-au scris s-au publicat numeroase pagini cu detalii îngrozitoare. De ce în Europa se, se spun în continuare minciuni absurde și nu se recunoaște adevărul pe care îl știe toată lumea. Acesta este misterul centrul de detenție secrete ale CIA-ului. Nu dacă există sau uh, cum au existat și unde au existat, toate aceste lucruri se, se cunosc. Adevăratul mister este cum se poate că instituțiile parlamentare și, și de justiție uh, nu reușesc să uh, facă față acestei situații care uh, totuși a avut loc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Black. Acum um, o să dăm cuvântul în sală membrilor care doresc să ia cuvântul și uh, altor colegi, bineînțeles. Vreau să vă spun că am uh, invitat membrii Parlamentelor Naționale din Polonia, Marea Britanie și Lituania, dar din păcate nu au putut să vină, precum și Uh, fostul președinte al um, departamentului uh, lituanian de apărare a spus că va răspunde la întrebări în, în scris. Acum dau cuvântul în sală, da, da dau cuvântul doamnei Jolie. Îmi cer scuze, am spus că Transparency International a um, derulat uh, activitate considerabilă în ceea ce privește zborurile Trebuia să spun Amnesty International în loc de Transparency International, deci am vrea să corectez această greșeală. Da, uh, stimați colegi, nu avem mult la dispoziție, doar jumătate de oră pentru întrebări și comentarii. Eu am încercat să fiu succint în prezentare. Avem uh, o listă foarte lungă, deci uh, o să dau cuvântul în ordinea în care s-au înscris colegii. Mai întâi, domnul Void. Voids. Mr. Voigt, please go ahead. Ja, ich bedanke mich. Äh, Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și am foarte multe întrebări. Comisia de anchetă a, și-a adus o contribuție esențială, însă cred că trebuie să facem o diferență între lucrurile care se referă la Statele Unite ale Americii și cele care se referă la noi, europenii. Președintele american a condamnat aceste activități și a condamnat uh, tortura, toate bune și frumoase, însă în același timp a anunțat că toate aceste persoane se bucură de o imunitate. Uh, deci trebuie să ne gândim care va fi abordarea noastră față de americani. Dacă spuneți că există sute de probe, 1400 de poze uh, acestor persoane, uh, facturi, uh, atunci uh, trebuie să facem ceva. Putem impune o interdicție de a intra în Europa acestor persoane. Ar fi un gest minim pe care ar trebui să-l facem. Din punctul de vedere al europenilor, cred că în urma abrogării acordului Safe Harbor, sfera de siguranță, am reușit să câștigăm o etapă, însă Trebuie să mergem mai departe, trebuie să analizăm dacă în ceea ce privește negocierile TTIP, în ceea ce privește negocieri, alte negocieri, dacă Statele Unite ale Americii sunt parteneri uh, de încredere în negocierile pe care le purtăm și apoi trebuie să ne gândim dacă dorim să colaborăm în continuare cu cele cinci uh, state membre menționate în acest program. Există un mandat uh, european de arestare și este posibil ca un cetățean european să ajungă în unul din cele cinci state membre unde uh, tortura este la ordinea zilei și ar fi interesant să vedem dacă uh, există într-adevăr aceste probe, acele 1400 de poze, dacă uh, cu ajutorul lor putem să identificăm persoanele responsabile și dacă se ajunge la condamnări uh, definitive în cazuri, uh, în cazurile speciale. Deci putem da numele, putem afla numele persoanelor responsabile din cele cinci state membre. Mulțumesc, doamna Gomez. Mulțumesc. Nu ne confruntăm doar cu această lipsă a tragerii la răspundere în Europa, dar ne avem de-a face și cu victimele torturii Câteva dintre acestea se află în uh, Europa. Mai multe persoane care au fost în Guantanamo și care a fost primită de câteva state europene în urma cererii Statelor Unite ale Americii. În acest sfârșit de săptămână m-am întâlnit cu o persoană care a stat 8 ani la Guantanamo și acum se află în Ungaria în condiții groaznice, în ciuda faptului că Ungaria l-a acceptat. Uh, nu are nicio modalitate de a supraviețui, nu are un loc de muncă, nu are documente, copiii săi nu au documente oficiale, uh, nu i s-a pus la dispoziție niciun acoperiș deasupra capului și să nu, uh, nici nu mă mai gândesc la traumele prin care a trăit în cei opt ani de captivitate și tortură. Și există de asemenea, în mod interesant, foști agenți CIA care se plâng că sau au fost victimele a unei justiții prost aplicate, mai ales în, în Italia, pentru că pentru că, de fapt, încercând să prindă niște pești mai mari, ei au fost cei sacrificați în această încercare Um, este vorba, de exemplu, de un fost cetățean portughez, fost agent al CIA, care a fost condamnată în Italia. A fost parte a acestui uh, acestui șoc și a fost lăsată în aer până la urmă de CIA și este vorba de doamna Sabrina de Susa. Și aș dori să îl întreb pe domnul Crofton Black. De ce, în lumina tuturor probelor de care dispunem, atât de multe state europene nu doresc să ofere răspunsuri? Și îmi pare rău să spun acest lucru, cred că explicația rezidă în modul uh, diferit în care administrațiile noastre se ocupă de responsabilitățile care le revin în respectarea statului de drept. Și există o perspectivă europeană din acest punct de vedere. Și aș dori să vă spun că în ultimii 10 ani, președintele Comisiei Europene a fost domnul Barroso, un cetățean portughez, și dumnealui era prim-ministru în momentul în care, în anul 2002, au început să fie operate aceste zboruri ilegale. Eu l-am acuzat împreună cu procurorul nostru, am depus o plângere la procurorul național cu acuzații explicite la adresa domnului Barroso pentru complicitate și am dat toate aceste elemente. Nume, Um, elemente pe care le-am obținut de la un profesor, domnul de Moraes, elemente care permiteau interogatorii care să se desfășoare nu doar pe parcursul unor uh, zboruri, dar și pe nave. Și toate, lucru, toate aceste lucruri au fost uh, mușamalizate în Portugalia. De ce spun acest lucru? Domnul Durau Barroso timp de 10 ani a fost uh, președinte al Comisiei Europene, lucru care ar putea explica foarte multe lucruri din punctul de vedere al uh, lipsei de voință pentru a trage la răspundere guvernele naționale uh, și a existat o complicitate de înșamalizare pe plan european atât pe plan național cât și uh, la nivelul Comisiei Europene. Ja mam wrażenie, że jednak tutaj... Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Kudrițca. Eu am impresia că în intervențiile pe care le-am ascultat, mai ales ale celor două doamne care reprezintă Centrul pentru Studii Politice European, pot de, detecta o luare de poziție partizană. De ce spun asta? Pentru că văd ce se întâmplă cu aceste dosare în Europa și cu cele cinci state membre pe care doamnele le-au criticat. În 2009, în anul 2009, comisia prezidată de domnul Carlos Coeniu, membru al comisiei noastre, a făcut multe pentru sensibilizarea opiniei publice din aceste state membre și pentru a lansa, a lua măsurile uh, corespunzătoare, măsuri care au fost luate Însă dumneavoastră nu faceți altceva decât să citați sentința uh, CEDO sau raportul CIA, însă nu vă referiți în niciun fel la evoluțiile care au avut loc în statele membre în cauză, de exemplu în Polonia. Nu sunt de acord cu afirmația că Polonia nu pune în aplicare sentința instanței. Polonia a făcut apel în uh, luna octombrie anului trecut din mai multe motive pe care aș dori să le expun aici. Întâi și întâi, guvernul polon a lansat o anchetă la presiunea Parlamentului European și a opiniei publice din Polonia. Anchetă care uh, s-a finalizat prin concluzii concrete și uh, persoana care în 2002 se afla în fruntea serviciilor de informații polone a fost pusă sub acuzare ca urmare a acestei anchete. Problema e că guvernul polon s-a adresat autorităților din Statele Unite pentru a uh, colecta mai multe probe pentru că nu putem solicita celor care au fost la putere la acea dată și care nu mai sunt la putere să furnizeze ei probe pentru cele întâmplate. Însă americanii au refuzat cererea. În cadrul Comisiei Rogatorii au răspuns că nu vor coopera cu guvernul Poloniei pentru a stabili în mod obiectiv faptele, pentru a se ști cine e responsabil și pentru ce fapte și petrecute la ce dată. Noi știm că guvernul polon a fost responsabil pentru existența um, locurilor în care au fost uh, comise aceste torturi, însă în ce privește cei care au luat deciziile, cine răspunde, asta e altceva. Și apoi, v-aș mai spune că nu țineți cont de faptul că Dincolo de responsabilitatea juridică, mai avem și responsabilitatea politică. Această responsabilitate politică revine președintelui și prim-ministrului de la acea vreme. Și, într-adevăr, aceste persoane și-au asumat responsabilitatea politică și la acea dată vorbim de guvernul socialist. care a pierdut puterea în urma acestor evenimente și de, asemenea, de altfel nici nu a mai uh, câștigat puterea de atunci și până acum. Partidul Socialist are o poziție foarte slabă în Polonia. E vorba, într-adevăr, și de o responsabilitate politică față cu aceste împrejurări. Deci, pe de o parte, noi facem presiuni pentru că într-adevăr să se aplice să se respecte drepturile omului și pe de altă parte căutăm să vedem uh, a cui a fost responsabilitatea politică. Astfel încât eu consider că a trebui să fiți mai uh, precise și mai oneste în uh, informațiile oferite de domnile voastre în ceea ce privește uh, respectarea tuturor acestor elemente de către statele membre. Dumneavoastră ați vorbit de articolul 38 al Convenției în ce privește transmiterea de informații. Da, într-adevăr există această obligație. aceste informații nu existau la ora actuală de, pentru că nu au fost furnizate de către americani, deci nu există nicio informație care să fie transmisă. Get everyone in. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Însă trebuie să dăm cuvântul tuturor colegilor. Are cuvântul acum doamna Infeld. Mulțumesc, domnule președinte. În curând, peste câteva săptămâni, se vor împlini 10 ani de când am aflat primele fapte referitoare la programul uh, ilegal al CIA informații publicate de Washington Post și de organizația Human Rights Watch. În urmă cu 10 ani, pe de-o parte, sunt mândră că Parlamentul European, European se ocupă de această temă de 10 ani. Pe de altă parte, mi se rupe inima pentru că după 10 ani nimeni nu a fost tras la răspundere Astăzi se publică un uh, raport în țările de jos în legătură cu doborârea aeronavei MH17 anul trecut, în urma cărora și-a pierdut viața 300 de oameni și toată lumea este de aceeași părere. Responsabilitatea, găsirea adevărului, aducerea în fața instanței a făptașilor reprezintă piloni ai sistemului internațional de justiție și de ce aceste valori nu sunt uh, respectate și în acest caz, doar pentru că am colaborat cu făptașii sau pentru că suntem noi făptașii. Um, nu, acesta este unul din pilonii statului de drept și întreb de ce durează atât de mult înainte de a ajunge la o adevărată responsabilitate. De ce ne este teamă să ne punem întrebări incomode unul uh, din principalii noștri aliați în acest program este, a fost un anume domn Assad. Uh, Siria avea programe foarte bune de interogare a oamenilor și în acest moment Siria, regimul Assad, este inamicul nostru. Deci de ce nu punem aceste întrebări și de ce nu discutăm în detaliu dacă o mică piesă a puzzle-ului poate sau nu poate fi dovedită, probată într-o instanță. Și cred că a venit momentul să discutăm în detaliu toate aceste probleme. Cred că a venit momentul ca Europa să-și asume responsabilitățile care îi revin și să îi aducă în fața justiției pe cei responsabili, pentru că nu vom face acest lucru, vom pierde uh, Uh, și ultima urmă de autoritate morală care ne-a mai rămas. Și deși văd că nu toată lumea este de acord cu mine în această sală, pentru că mulți își dau ochii peste cap, dar eu sunt convins în continuare că Uniunea Europeană este un exemplu al democrației și al uh, statului de drept. Însă pentru a rămâne în continuare așa, trebuie să ne asigurăm că cei vinovați vor fi dați în judecată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări pentru domnul Black, care reprezintă biroul pentru jurnalism investigativ. Cred că în acest moment fiecare dintre noi și-a făcut o părere după toți acești ani, după toate etapele procedurale prin care am trecut în Comisia Libă, în uh, încercarea de a afla faptele și adevărul care se ascunde în spatele acestor fapte. În ceea ce privește această provocare legată de respectarea drepturilor omului și de garantarea faptului că aceste evenimente nu se vor repeta. Însă, există câteva puncte unde uh, mărturia dumneavoastră ar putea să fie edificatoare pentru mulți dintre noi. În primul rând, aș dori să aflu ca următoarele. După anchetele desfășurate până acum, care sunt cunoștințele dumneavoastră legate de deținuți, de persoanele care au suferit în mod practic, care au fost uh, torturate uh, desigur, sunt victime și ale, au fost victime și ale deținerii ilegale și dacă au existat persoane care nu au avut nicio legătură cu activități teroriste, nu au avut nicio legătură cu combaterea antiterorismului, uh, activitatea care a stat la baza de acestui program. Și în al doilea rând, aș dori să aflu dacă a existat vreun acord prin care să se ofere compensații persoanelor implicate în statele of these practices în statele complice la aceste practici din uh, motive care, din nou, să nu aibă nicio legătură cu activitățile antitero, adică un fel de mită plătită sau ceva de acest gen. Și, în al treilea rând, din câte știți uh, dumneavoastră, a fost stabilit un nivel de responsabilitate pentru că putem pleca de la premisa că chiar și în statele implicate în acest program, nu toată lumea a știut despre desfășurarea acestui program. Deci să știe cine a participat, serviciile secrete, ministrii de interne, ministrii de externe, ministrii de apărare, cabinetul primilor ministri. Deci până unde s-a ajuns cu contaminarea? Deci ar fi util să aflăm din partea dumneavoastră uh, care, care considerați că a fost nivelul de contaminare. Mulțumesc, domnul Coelho. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și uh, invitațiilor. Nu am nicio întrebare, însă aș dori să fac câteva afirmații. În primul rând, aș dori să vă aduc aminte cum a început totul în Parlamentul European. A început, unii nu au putut crede aceste acuzații, au spus că în Statele Unite ale Americii domnește democrația, statul de drept și că americanii nu ar face niciodată asemenea lucruri. Pe parcursul uh, comisiei noastre, uh, audierii noastre, am uh, invitat un uh, martor care a recunoscut foarte multe lucruri, cu excepția torturii. A recunoscut faptul că există extrădări uh, extraordinare, uh, centre de detenție secrete și așa mai departe. În acest moment avem un raport al Senatului Statelor Unite ale Americii prin care se recunoaște că Statele Unite ale Americii au recurs la tortură. Deci nu mai discutăm despre acuzații, ci cunoaștem fapte și trebuie să ne ocupăm de aceste fapte. În Portugalia spunem că dacă amesteci uh, uleiul de măsline cu apă, uleiul de măsline va ieși la suprafață, la fel cum se întâmplă și cu adevărul. Însă nu ar trebui să așteptăm ca istoria să se întâmple, ci ar trebui să o ajutăm noi să meargă mai departe. Drept urmare, aș dori să mulțumesc președintelui Comisiei Libe pentru că Uh, face acest lucru pentru că, cum am spus, nu putem să așteptăm istoria. Nu doar pentru că trebuie, trebuie să aflăm adevărul, ci pentru că știind ce s-a întâmplat, ne va ajuta să prevenim pe viitor întâmplarea unor uh, evenimente similare. Și foarte multe uh, foarte mulți actori se ocupă de această problemă. ONG-uri, uh, jurnaliști, autorități uh, naționale, inclusiv autorități uh, judiciare și aș dori să menționez aici activitatea domnului Spataro din Italia și cred că astăzi nimeni nu mai poate nega cele întâmplate sunt de acord și cu cele spuse de Sofie Veld în urmă cu câteva minute. Ar trebui să găsim soluțiile care să permită aducerea în fața instanțelor acelor vinovați, însă și la nivel politic trebuie să ne facem temele de acasă. Ce trebuie să facem? Două lucruri. În primul rând, să nu renunțăm, să nu uităm această dezbatere și tocmai acest lucru este asigurat de Comisia Libă și de Parlamentul European. Însă, în același timp, nu trebuie să uităm faptele. Parlamentul European a, a, a aprobat mai multe recomandări adresate instituțiilor europene, statelor membre, instituțiilor internaționale și cred că ar trebui să monitorizăm respectarea recomandărilor adoptate de, de noi. Și dacă aceste recomandări nu sunt respectate, atunci trebuie să ne întrebăm de ce. Dacă vom reuși să răspundem aceste întrebări, probabil lucrurile vor fi mult mai clare pentru toți. Mulțumesc, doamna Mănescu. Thank you, Chair. Um, I would like to... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am câteva remarci legate de vizita Comisiei uh, Libe la București și aș dori să spun de la bun început că autoritățile române au salutat această vizită, lucru demonstrat prin disponibilitatea de a organiza întâlniri, prin sprijinul uh, oferit cu excepția ministrului care se afla la Bruxelles la momentul respectiv și excepția domnului Iliescu, fostul președinte României, care nu a putut să participe la o întâlnire. Celelalte autorități ale statului s-au întâlnit cu această delegație. Este un semn bun și pozitiv care demonstrează că autoritățile române doresc să păstreze acest dialog. Ar trebui să știm că România este membră atât a Uniunii Europene cât și a NATO, a semnat de asemenea Convenția împotriva torturii, știm cu toți acest lucru și este pentru ea, statul de drept și drepturile omului trebuie respectate. Deci nu cred că trebuie să plecăm de la premisa, de la prezumția că autoritățile române au știut de existența unor centre ilegale de detenție și că ar fi ascuns acest lucru. Ar trebui să uh, prezentăm adevărul și faptele așa cum sunt acestea. A spus de asemenea că în 2008 Raportul Senatului uh, României a concluzionat că nu există dovezi privind uh, uh, centre de detenție ale CIA în România și este adevărat. În momentul respectiv nu existau probe în acest sens. Acum, după raportul Senatului American, chiar dacă România nu este menționată în acest raport, acuzațiile continuă și cred că este în interesul nostru, este în interesul României să aflăm care este adevărul. Pentru că continuarea acestor acuze nu va servi nimănui. Trebuie să aflăm care este adevărul și tocmai de aceea în România se desfășoară în acest moment uh, un proces uh, judiciar. V-ați întâlnit cu procurorul general și ați văzut că acesta a dat dovadă de o transparență totală, însă, desigur, în limita declarațiilor care pot fi făcute vis-a-vis -vis de o anchetă judiciară în desfășurare. Deci cred că trebuie să fim echilibrați și să fim onești când discutăm despre disponibilitatea și responsabilitatea autorităților, pentru că nu ne dorim să dăm vina pe cineva, ci dorim să găsim adevărul. Deci trebuie să fim echilibrați în toate activitățile pe care le avem. În ceea ce privește cercetările, studiul prezentat, sunt foarte interesante, însă, așa cum au spus unii colegi, mi se pare că sunteți de părere de la bun început că dispuneți de probe despre care nu s-a dovedit că ar exista, ar exista într-adevăr. Noi sprijinim continuarea anchetelor judiciare, le oferim întregul sprijin în acest sens și trebuie, dacă vom găsi un uh, vinovat în uh, România, sunt foarte probabil persoana respectivă va fi condamnată, însă până atunci eu aș prefera să fiu onestă și să uh, judec faptele în funcție de valoarea lor. După cum am spus, România nu este menționată în raportul Senatului American și Um, și pe mine m-ar interesa dacă, ar exi- dacă există probe, aș dori să le, uh, să le văd așa cum doriți și dumneavoastră să le vedeți. I want to give time for answers and so on. I'm sure there'll be. Aș dori să avem timp și pentru uh, răspunsuri, vă rog. Și acum, ultimul vorbitor din partea mea, doamna Paz, Urtundua. Mulțumesc, sunt de acord cu doamna Entfeld și domnul Coelho. Impunitatea ar fi cel mai prost rezultat, pentru că ar afecta de, uh, credibilitatea instituțiilor noastre și valorile pe care se bazează statul nostru de drept. Uh, și să fim lași, nici asta n-ar avea sens. Pentru că, iată, am ajuns aici după 10 ani, haideți să continuăm, aș spune eu în munca politică, în evaluarea recomandărilor. Pe de, pe, pe de altă parte și am și o întrebare. În acest dialog cu omologii noștri din Statele Unite, Comisia Libe se gândește oare să facă o misiune ca să putem cunoaște uh, de prima mână uh, la prima mână toate acestea, nu știu, eu sunt nou aici, nu știu dacă s-a făcut așa ceva, dar oricum eu uh, felicit colegii care în tot acești ani uh, au susținut căutarea adevărului, lucru absolut necesar ca să nu ne mințim pe noi înșine. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumesc și acum trecem la răspunsuri din partea invitatelor noastre. Am depășit cu mult timp alocat, dar cred că a fost important ca și colegii să aibă uh, libertatea de a vorbi. Deci am fost flexibil pentru că e important că totuși a trebuit să uh, ascultăm ultimele informații și colegii au, au trebuit să spună ce, ce vreau să spună și uh, aș ruga invitații să se limiteze la 5 minute. Știu că nu va fi de ajuns uh, Poate, poate am putea totuși reuși, poate doamna Gal să vorbească numele și numele colegei sale, vă rog. Mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, care au făcut observații foarte interesante. M-aș referi aici la două elemente, încercând să răspund unor critici care ne-au fost adresate sau au fost adresate raportului. În primul rând, Oare suntem corecți față de statele membre care au fost criticați, criticate, mă scuzați, asta am fost întrebate. Eu v-aș de atenția asupra uneia din probele pe care CEDO le-a considerat ca fiind relevante pentru a fi incluse în sentința în legătură cu Alna și așa anume, cum anume a reușit CIA-ul să uh, găsească partenerul, serviciul partener din Polonia cu care să opereze, cu care să aibă discuții și cu care să convină deschiderea uh, centrului secret de detenție și a zborurilor secrete și așa mai departe. Și proba pe care CEDO a considerat-o relevantă pentru a fi inclusă în sentința sa a fost că CIA-ul în mod specific a ales serviciile militare uh, de informații din Polonia, pentru că erau singurul serviciu de informații din Polonia fără control democratic. Și cred că asta este grăitor în legătură cu problemele noastre legate cu democrația și mă întorc la alt raport pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră în legătură cu controlul serviciilor de informații. Și atunci când un aliat atât de puternic și important își dorește să submineze responsabilitatea democratică, nu ajută pe nimeni, nu ne ajută pe noi din Uniunea Europeană și noi trebuie să opunem rezistență atunci când se fac asemenea presiuni. În al doilea rând, aș, m-aș referi la un exemplu de, de acum 20 de ani, deja o problemă cu un minister de interne dintr-un stat membru în legătură cu o amenințare teroristă, un grup dintr-unul din serviciile de informații dintr-un uh, stat democratic care respectă uh, principiile democrației și-a permis ca o echipă a morții să opereze într-un stat european. Și atunci când această informație a fost făcută publică, uh, s-a schimbat guvernul guvernul socialist de la acea dată a pierdut puterea, iar uh, procurorii au pus sub acuzare anumite persoane, inclusiv ministrul de interne, care fusese responsabil, deși uh, el a pretins că nu cunoștea activitatea acestei uh, echipe și mulți au intrat la închisoare, inclusiv ministrul de interne, care fusese responsabil. Țara aceea este Spania și uh, respectă democrația și uh, statul de drept. Da, mulțumesc. Ne cunoaștem de mulți ani, doamna profesor Gild, și bun, sigur că domnia sa ne-ar fi putut spune mult mai multe, dar vreau doar să-i mulțumesc pentru raportul său foarte precis. Putem fi de acord sau putem să nu fim de acord cu ea dar oricum îi mulțumesc pentru munca făcută și mulțumesc și colegei domniei sale pentru uh, prezența lor aici. Acum Eva Jolie să răspundă la întrebări, dacă dorește. Mulțumesc. Eu cred că trebuie să facem un omagiu faptului că autoritățile din România ne-au primit, că ministrul uh, afacerilor externe n-a putut să o facă persoană pentru că se afla la Bruxelles, Însă totuși nu pot ascunde faptul că mă tulbură faptul că oamenii cu care m-am întâlnit nici măcar n-au fost dornici să examineze probele colectate pe durata a 10 ani eh, de atât de multe persoane, probe care pot impresiona pe oricine are uh, la dispoziție 10 minute ca să le parcurgă. Și știu că atât timp cât raportul Feinstein nu este făcut public, cu toate numele necenzurate, uh, lucrurile acestea vor fi negate. Și, de fapt, își asumă riscul în fața istoriei să fie cei care nu au fost implicați din motive de alianță cu americanii. Ei nu au înțeles că aceste acorduri secrete au fost aduse la lumină de, chiar de către americani și acum au libertatea de a vorbi. N-au înțeles încă acest lucru, așadar aș invita toți membrii acestui Parlament care nu sunt convinși de soliditatea uh, probelor și cred că pur și simplu le pot uh, da deoparte, deși au fost aduse atenție noastre de oameni din mediul universitar și de jurnaliști, care pur și simplu și-au dedicat viețile acestor chestiuni. Totuși eu pot, uh, dacă doriți, doamnă Mănescu, pot uh, aranja o întâlnire cu dumneavoastră și vă invit să petreceți câtva timp alături de mine și domnul Black, ca să vă putem arăta uh, toate probele, toate avioanele care s-au oprit în București uh, venind din Maroc și mergea, mergând spre Kabul. Au făcut escale la București. Poate asta v-ar putea impresiona și uh, vă va ajuta să nu fiți surprins atunci când totul va ieși la lumină. Să nu fiți implicat într-o operație de acoperire a probelor. Mulțumesc, domnul Black. Voi încerca acest lucru subțint. Am doar câteva observații. În primul rând, în ce privește Polonia, eh, s-a spus aici că SUA nu a răspuns cererii autorităților polone de eh, asistență. Sigur că SUA da, nu a dorit să răspundă, însă cred că Polonia oricum are deja toate informațiile de care are nevoie. Cred că ar fi logic și corect pentru că Polonia are probe, uh, există un dosar secret la procuratură și atunci nu înțeleg de ce acel dosar mai trebuie menținut secret în acest moment. Sunt probe suficiente cred eu, în Polonia, ca ei să-și uh, facă propria anchetă și să nu mai aibă nevoie de ajutor, ajutorul SUA, ajutor care probabil că nu va veni niciodată. Apoi, uh, întrebări din partea domnului Lopez Aguilar. Da, în ce privește numărul de oameni care au fost deținuți în aceste lucruri secrete, și care nu au avut nimic de a face cu terorismul, niciun fel, să spunem așa. Bun, motivul pentru care e greu de răspuns la această întrebare în mod precis e că deși raportul Senatului vorbește de 26 astfel de persoane care corespund definiției CIA-ului, sigur, noi nu știm neapărat care a fost definiția CIA-ului în fiecare caz, în parte. Și în al doilea rând trebuie să ne gândim că dacă vorbim de 190 de oameni care apar în acel raport, Uh, o treime din ei pur și simplu au dispărut din orice fel de dosar. Deci nu putem spune nimic despre ei. Sigur, raportul este doar un rezumat, o distilare a unui raport uh, secret de vreo 6.000 uh, de pagini, în care este o secțiune sau un capitol în legătură cu fiecare persoană în parte, dar sigur că nu dispunem așa ceva. Noi dispunem doar de numele pe care au ales ei să le menționeze. Spun, mai spun că unul, una din persoanele care a fost, uh, au fost menținute treze în uh, timp de mai multe zile până când uh, a ajuns la o stare de halucinații în uh, România. Este o persoană care, până la urmă, chiar CIA a uh, hotărât că nu are nimic de a face cu nicio activitate teroristă și a fost eliberat. Bun. Uh, mi-e teamă că nu pot să răspund următoarele întrebări pe care mi le-ați adresat. Cred că nu știm neapărat în fiecare țară care a fost măsura în care uh, autoritățile cunoșteau ce se întâmplă. Sigur, în Polonia, președintele și prim ministru de la, uh, de la vremea aceea au, au afirmat public că cunoșteau. În România au, cineva a recunoscut ceva și apoi a negat. În Lituania, măcar președintele, a spus clar că nu știa nimic, dar pe de altă parte se pare din raportul Senatului că în majoritatea cazurilor unele persoane suspuse au știut. Și uh, am înțeles că a stat comunicare între Departamentul de Stat uh, american și uh, persoane din guvernele europene exact pe temele astea. Deci nu cred că nicio autoritate n-a știut Cred că o asemenea afirmație nu poate fi susținută. Și în legătură cu banii, tot ce pot spune e că din raport e clar că au fost plătite sume de bani pentru fiecare din aceste țări. România a primit aproximativ 8 milioane de dolari sau mai mult, dar nu știm sumele precise pentru alte țări. Deși au fost zvonuri, într-un caz <laughs> s-a vorbit de o geantă sau de o cutie plină cu bani dar nu știm unde au mers acești bani, cine i-a primit, pentru ce au fost plătiți. CIA a vorbit de subvenție pentru parteneriate, în fine. Și încă ceva, în final, sigur, putem să tăiem firul în patru, ce înseamnă anume cuvântul probă, în ce context, dar până la urmă, cred că nu putem spune că acele centre de detenție, așa numite secrete, sau măcar unul dintre ele, nu s-ar fi aflat în România. Pur și simplu nu se poate să fi fost în altă parte. Dacă vezi probele, datele la care s-au întâmplat lucrurile, escalele, zborurile, contractele, chitanțele, facturile, tot, tot, toate probele existente, cum am și încercat să spun în prezentarea mea de astăzi, pur și simplu ar trebui să crezi într-un univers paralel, ca pur și simplu să crezi că nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat în țările pe care le-am numit noi. A, România, 100% clar, fără nicio urmă de îndoială posibilă. Thank you very much, Mr. Black, and I'd like to thank all of our panel. Mulțumesc foarte mult, domnule Black, mulțumesc tuturor invitaților um, de la prezidiu și acum trecem direct uh, la um, următorii vorbitori. Doamna Dafi nu este prezentă și îi rog pe ceilalți invitați să vină la prezidiu. Și în timp ce uh, se instalează la prezidiu invitații noștri, vorbeam despre părțile implicate. Aș vrea să le mulțumesc ONG-urilor uh, implicate în uh, ancheta inițială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 Um, Stimați colegi, începem cu al doilea grup de invitați. Urez bun venit domnului Armando Spataro, procurorul șef de la Torino și foarte cunoscut pentru rolul său ca viceprocuror la Milano în ceea ce privește condamnarea a 23 de cetățeni americani care au avut legătură cu răpirea lui Abu Omar. Domnule Spataro, vă dau cuvântul. Yeah. Grazie. Sono onorato del vostro. Mulțumesc, mulțumesc și face onoare invitația dumneavoastră și mă bucur că din nou mă aflu în fața Parlamentului European. Sigur că nu am atât de mult timp la dispoziție cât aș dori, ci doar 15 minute. Asta înseamnă că trebuie să fac o alegere uh, din tot materialul pe care l-am aici, dar de altfel am deschis de mai multe ori uh, chestiunea răpirii lui Abu Omar aici în fața Parlamentului. Vreau să o cunoașteți încă de pe vremea președinției Comisiei Temporare uh, a domnului Coeliu. Uh, da, mai apoi, dacă doriți, pot să vă trimit uh, materiale cu ultimele evoluții ale cazurilor despre care voi vorbi. Însă, despre cazul în speță, în sinteză, spun doar cum uh, s-a încheiat. Uh, sunt și mici erori care s-au strecurat în altfel excelentul raport care a fost realizat de Comisia Libe. Americanii condamnați definitiv nu sunt 22 din partea CIA plus un ofițer, ci 26. A mai fost o a doua sentință care a dus numărul total la 26 americani condamnați definitiv, din care 5 diplomați. Curtea Supremă a respins teza că li s-ar aplica imunitatea diplomatică acestor cinci persoane. A mai existat și condamnarea unui cetățean italian, un carabinier, care a mărturisit că a participat material la răpire. A mai existat și condamnarea pentru favorizarea răpirii a doi funcționari din serviciile secrete și a unui jurnalist. Care, mă rog, nu e chiar un coleg al domnului Black, aș putea spune. Condamnați deci pentru favorizare, pentru complicitate și pentru italienii care uh, făceau parte din serviciile secrete. Mm, s-au dat multe sentințe Mm, puțin diferite între ele, dar până la urmă Curtea de Apel de la Milano îi condamnase Vorbim de, ca, de șeful serviciilor care a fost condamnat uh, la o pedeapsă mai grea decât uh, americanii, plus uh, cinci membri, însă din cauza secretului de stat la care a apelat al guvern, dar acum fac un rezumat, Curtea Constituțională a declarat că respectiva condamnare nu putea să aplice, apoi Curtea de Casație a trebuit să respecte sentința, ba, totuși criticând sever sentința aceasta curții, curții constituționale, dar haideți să uh, procedăm în ordine. Deci există clar o inegalitate între 26 de americani, toți condamnați definitiv, și funcționarii serviciului SISMI, anume uh, Serviciul de, de, de Informații Militar din uh, Italia. Uh, instanțele italiene au spus nu putem da un verdict din cauza secretului de stat. Deci eu am ales să vorbesc pe scurt de situația asta a secretului de stat uh, existent uh, în Italia, pentru că este un exemplu util pentru toți, cred eu, pentru că sinteza discursului meu va fi următoarea. Nu e vorba de faptul că secretul de stat este nejustificat, pentru că și într-o democrație există exigența de eh, a păstra siguranța statului, a instituțiilor, a cetățenilor. Problema e dacă se abuzează de acest secret de stat și problema e dacă nu există un control efic- eficace politic și, cum se întâmplă în Italia, și uh, din partea instanțelor. Și apoi, din ce prive din punct de vedere al cetățenilor europeni, aș spune ce m-aș aștepta eu din partea Parlamentului Uh, pe care îl salut, uh, munca uh, extraordinară făcută. Și aș mai reaminti faptul că Abu Omar a fost condamnat definitiv și el pentru acte de terorism. A fost condamnat la șase ani de închisoare. Că da, dacă n-ar fi fost răpit, s-ar afla în închisoare împreună cu complicii săi sau probabil și-ar fi ispășit deja pedeapsa. Dar pe scurt, spuneam așadar că secretul de stat este legitim, chiar și într-o democrație. Pentru că trebuie să găsim un echilibru între exigențele justiției, care trebuie să găsească responsabilitatea fiecăruia, și, pe de altă parte, exigența uh, siguranței, la care, care îi slujește secretul de stat. Deci când dintr-o anchetă apare o situație de secret de stat, e clar avem o stare fiziologică de tensiune între ramura executivă și cea eh, judecătorească. În Italia avem o lege foarte completă care a fost adoptată în 2007, chiar după anchetele privitoare la răpirea lui Abu Omar. E vorba de o lege completă care prevede diverse organisme cu două servicii care astăzi se numesc agenții. Trebuie să știți că în Italia reformele se referă mai ales la schimbarea numelor <laughs> instituțiilor. Deci astăzi se numesc agenții și cu asta s-a făcut reforma. Bun. Uh, există și o sarcină specifică în legătură cu secretul de stat care poate fi aplicat sau nu de către uh, primul ministru care este competent aici. Secretul de stat are o definiție foarte precisă. Secretul de stat poate să se refere la documente, știri, activități și orice alt lucru care, uh, dacă ar fi difuzat, ar dăuna integrității Republicii, uh, apărării instituțiilor uh, prevăzute de Constituție, independenței statului față de alte state și pregătirii la apărarea militară a statului. Poate avea o limită de 15 ani, prelungită până la 30 dacă e vorba de instanțe internaționale, Eh, poate fi revocat în acord cu statele care au semnat respectivele acorduri. Însă în Italia se întâmplă că dacă legea e bună, totuși secretul de stat a fost extins prin acte administrative. Gândiți-vă ce s-a întâmplat când s-a adoptat această lege în 2007. A fost exclus de către Parlament ca secretul de stat să poată acoperi interese economice. Însă președintele Consiliului, uh, prim-ministru Prodi, apoi a uh, făcut un decret prin care a introdus printre exemplele acoperite de secretul de stat protecția intereselor economice. Deci legea exclude, dar prim-ministru uh, acceptă. Deci ce iese pe ușă, intră pe fereastră. Sigur, am spus anterior că a spus că noi avem în Italia două tipuri de control. Controlul politic și controlul uh, judecătoresc. Controlul politic uh, îl efectează un comitet parlamentar compus pe jumătate din membrii majorității și jumătate membri ai opoziției, prezidat de un membru al opoziției, se numește COPAS, este un acronim. Și comitetul respectiv uh, este investit de, de primul ministru ori de câte ori se opune Uh, uh, autorității judecătorii secrete de stat. Dar niciodată în acești ani, COPASER, această comisie, nu a uh, făcut un comentariu în legătură cu secretul de stat. E vorba de un comitet de control care nu poate revoca secretul, însă poate semnala Parlamentului situația ca să se activeze un mecanism de responsabilitate politică. Controlul judecătoresc este încredințat curții constituționale. Deci atunci când magistratura consideră că există probe Eh, pentru care se activează secretul de stat, dar secretul de stat a fost activat în mod injust, poate sesiza Curtea Constituțională, așa cum poate să o facă și guvernul, să sesizeze magistratura atunci când consideră că aceasta utilizează probe acoperite de secretul de stat. Bun, dragi prieteni, în Italia, secretul de stat, în cazul Abu Omar, a fost invocat de toate ultimele guverne, plecând de la guvernul Prodi din 2007, deci guvernul Prodi, guvernul Berlusconi, guvernul Monti, guvernul Leta și și acum guvernul Renzi face același lucru, invocă secretul de stat în legătură cu un caz paralel, pentru că atunci când eu am făcut o percheziție la sediul SISMI, am găsit liste de magistrați, jurnaliști, asociații politice, eh, în legătură cu un proces uh, din Perugia uh, cu folate nejustificate, iar în legătură cu acel proces, uh, guvernul Renzi a invocat secretul de stat. Deci, iată că avem de-a face cu secrete care au acoperit declarații, documente, interceptări telefonice. Iată, s-a extins secretul de stat până când s-a ajuns chiar la, far, la adevărate farse în, în anumite cazuri, că s-a invocat secretul de stat Uh, în procese care priveau corupția, uh, asociația uh, de infractori, foloase nejustificate. Nu cred că asta înseamnă respectarea exigențelor securității statului. Și de altfel, controlul Comitetului Parlamentar a fost afectat și de faptul că doi din primii președinți ai acestui comitet erau și vicepreședinți ai guvernului, prezidat de Prodi, care pentru prima oară a invocat secretul de stat. Continui. Da, deci am la dispoziție 15 minute. Bun. Tot, tot ce am spus eu vreau să spună că există legi și în Italia. Legea e bine făcută, dar apoi nu este bine aplicată, nu există control politic, control judecătoresc. În Italia, cu ultimul conflict al guvernului Monte și guvernului Leta, Curtea Constituțională a emis o sentință prin care spunea că practic, în numele siguranței de stat, uh, se poate acoperi totul, se poate face totul. Curtea Supremă de Casație a fost deci constrânsă să încheie procesul, totuși criticând dur Curtea Constituțională. Deci am avut o uh, polemică dură între Curtea Constituțională și Curtea Supremă. Studiul care a fost prezentat adineaori, cred eu, că e de o importanță excepțională și aș invita Parlamentul European să-l traducă din, în, în toate limbile oficiale, pentru că este într-adevăr un document extrem de important. Am spus, conține și mici inexactități în legătură cu cazul Abu Omar, dacă doriți vă trimit materialele pentru a putea corecta acele eh, inexactități, dar eu cred că e important să se treacă în revistă, eh, din punct de vedere istoric, eh, a tot ceea ce s-a întâmplat și să se risipească anumite manipulări care s-au făcut. Doamna Gomez vorbea despre uh, fost agentă CIA de SUSA. Noi am pus sub acuzație toți șefii serviciilor de securitate italieni care au fost condamnați, dar apoi s-a evocat secretul de stat. Am fi condamnat și, <laughs> și eh, sau am fi incriminat și primul ministru și toate autoritățile dacă am fi avut proba necesară. Bun, eu nu sunt sociolog, nici om politic, nu uh, vrem să prindem doar pești mari, nici cei mici, vrem să-i punem sub acuzație pe toți cei care au comis infracțiuni. Aici, în studiul LIBE, e important și când sublinează lipsa de colaborare, uh, asistență judecătorească, statul italian niciodată n-a uh, furnizat asemenea asistență, n-a dat curs cerilor de extradare, lucruri incredibile, dar e important că, că în raportul uh, evocat aici se sublinează și o bizarerie din partea autorității publice. Cum adică în paginile care au fost făcute publice nu se face referire la cazul Abu Omar? Nu cred că pentru că sunt 26 de condamnați americani, sunt condamnări definitive se știe că în Italia, la Ministerul de Justiție, avem o altă cerere de grațiere, nu doar cea care, uh, că, cea care i s-a dat curs. Mai sunt cereri de grațiere și pentru alți condamnați. Eu cred că problema e că în raportul Feinstein nu se vorbește de chestiuni care privește serviciile secrete italiene. Și oricum, ceea ce a făcut obiectul unei anchete în Italia. Trec la partea finală a intervenției mele. E interesant de văzut modul în care Comisia Libe a făcut referire la rezoluție și studiile precedente și le-a analizat. Bun, eu sunt total de acord cu ce au spus doamna Intfel și domnul Coelho, și anume, vorbesc aici în calitate de cetățean, dar și spun că a susțin momentul să cerem și altceva din partea Parlamentului European. Și o fac cu tot respectul pentru munca excepțională făcută de Parlamentul European până acum, și anume, încerc să mă explic. Am numărat aici 18. Vorbim de rezoluții, documente oficiale, uh, acte ale Parlamentului European, Consiliul Europei, Consiliul Europei. Iată, am găsit pe situl acestuia. A făcut chiar o listă cu 34 de referiri, 34 de arestări de, eh, mă scuzați, de eh, documente în care sunt sintetizate pozițiile Parlamentului. Există și recursul în fața CEDO, să ne reamintim. Eh, de-abia s-a terminat faza de instrucție, vom vedea ce se va hotărâi. După cum s-a tot spus, iată, se împlinesc aproape 10 ani de când Washington Post a publicat faptul că CIA a interogat și deținut membrii Al-Qaeda în uh, închisori secrete. Și de acolo au decurs diverse anchete și trebuie să spun că deja în raportul uh, FAVA al Comisiei Temporare se făcea referire uh, pe final la un mecanism care să facă recurs la articolul 7 al tratatului privitor la Uniunea Europeană, deci un mecanism de alertă în caz de risc și apoi de sancțiuni dacă nu se respectă valorile fundamentale ale Uniunii, eh, la care face referire articolul 2. Asta este scris în rezoluția respectivă, care a eh, repetat și cele spuse de Dick Marty. Și eu cred că e important, e și mai important această referire lumina foarte recente sentințe Safe Harbor a Curții Europene de Justiție. Iată, dreptul apare pe în prin planul scenei politice, nu pentru că judecătorii fac politică, e clar, dar nici economia nu poate conduce politica. Dreptul e un fel de stea polară, de act de busolă. Sentința aceea ne spune că există valori care nu pot fi călcate în picioare nici în numele economiei, nici în numele uh, siguranței, nici în numele intereselor interne, nu? care sunt apărate atât de strict. Haideți să nu mai uh, păstrăm tăcerea privitoare la torturi. Secretul de stat a tras cortina uh, asupra celor întâmplate. Asta e senzația noastră. Și atenție, eu vorbesc sigur pentru Italia, guvernele italiene, încă un minut și am terminat, domnule președinte, guvernele italiene, am enumerat cinci guverne, au invocat secretul de stat a făcut recurs la Curtea Constituțională pentru a opri anchetele după rezoluțiile Parlamentului European, după rezoluția Consiliului Europei. Și atunci vorbim doar de vorbe, e vorba de doar, doar de vorbe goale? Nu, Parlamentul European a fost o altă Casandră. Eu, ca cetățean european, eu sper ca Parlamentul să continue, să, să, fa, să uh, facă eforturi, să facă presiuni, pentru ca și Comisia și Consiliul să ia măsuri. Eu, ca cetățean, cred că miza nu e neapărat primatul unei instituții față de alta. Știu că există anumite tensiuni politice între instituțiile despre care vorbesc, însă noi avem nevoie de un Parlament European care să nu fie slab. Nu că ar fi slab, însă trebuie să fie mai puternic. Nu poate apăra drepturile cetățenilor care l-au ales fără a face toate eforturile pentru a le asigura egalitatea. Convenția privitoare la interdicția torturii a fost citată aici de mai multe ori. Nu e un act care să fie bun doar la atârnat de, de un cui pe perete și rezoluția Parlamentului European din 11 februarie 2015 spune clar că dorește să însărcineze președintele să transmită rezoluția către Consiliu și Comisie și nu cred uh, că doar ca să o citească, ci ca să se activeze mecanisme. Deci nu, nu trebuie să ne mărginim la cuvinte frumoase. Cei care au încălcat drepturile fundamentale trebuie puși uh, cu spatele la zid Asta trebuie. Și asta aștept de la Parlament, de la Consiliu, de la Comisie. Dați-mi voie să vă spun, mi-ar plăcea să văd, sigur, vorbim despre ceea ce cunosc eu, să văd și uh, o coerență între uh, ceea ce fac acei parlamentari care uh, în Europa și la Parlament semnează și susțin principii atât de importante, dar care în țările lor de origine și mai ales în Italia păstrează tăcerea. Eu mi-am de Claudio Fava, persoană care se comporta coerent și spunea același lucru și în Italia și în Europa. Însă nu e un caz care să se repete atât de des. Nu, sunt, una spun în Parlament, asta spun la ei acasă și închei citând dintr-un discurs al președintelui Italiei, domnul Mattarella, discurs ținut deputaților italieni din Parlamentul European, domnia sa spunea că Trebuie să facem în așa fel încât vocea Europei să aibă autoritate, să exprime valori, valori de pace, libertate, toleranță, democrație, respectarea statului de drept. Acestea sunt chiar motivele pentru care continentul nostru este o oază de siguranță în care doresc să ajungă mulți refugiați. Nici o țară nu poate încerca să rezolve de una singură problemele uh, crizei economice, ale fluxului de migratori sau ofensiva terorismului internațional. Am încheiat citatul, sunt cuvintele lui Matarela. Mă gândesc și la uh, pur și simplu prostiile care sunt răspândite câteodată uh, în legătură cu PNR, datele PNR. Nu folosesc la nimic, uh, uh, încalcă viața privată a cetățenilor, Curtea Justiției a spus-o, deci eu sper ca voi să fiți cei care să ține sus steagul tot înainte și să nu ne oprim. În fine, asta a fost un citat dintr-un scriitor uh, pe care îl iubesc. Deci, succes, noi credem în voi, dar trebuie să trecem dincolo de cuvinte, trebuie ca organismele competente să activeze toate procedurile care să permită ca statele responsabile să fie trase la răspundere, dacă e cazul. Chiedo scusa se ho sforatul de 4 minute. Ah, și să mă scuzați dacă mi-am depășit uh, timpul alocat. Nici o problemă. Mă mulțumim foarte mult pentru această prezentare plăcărată. voastră um, ați vorbit nu numai despre cazul lui Abu Omar, ci ne-ați prezentat și contextul, discutând despre raportul FAVA, despre ancheta prezentată de domnul Coeliu și ne-ați prezentat un context mai larg al discuției de astăzi și deci, precum și răspunderea, răspunderile de prezente, după părerea dumneavoastră, și vă mulțumim pentru asta. Din păcate, doamna profesor Duffy nu este prezentă, nu a putut veni. Deci trecem la ultimul vorbitor, uh, Amrit Singh, ofițer uh, um, rang înalt uh, în Open Society Justice Initiative, uh, inițiativa de, uh, de antiteror și securitate națională, doamna Singh, aveți cuvântul și vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc foarte mult. Uh, mă bucur foarte mult că am prilejul de a lua cuvântul în cadrul acestei audieri, care reprezintă un pas în direcția cea bună. Tragem nădejdea că Parlamentul European va continua să facă eforturi pentru a promova răspunderea în ceea ce privește colaborarea Europei în programul uh, extrădărilor uh, și uh, transportului de deținuți CIA. Vreau să vă spun că eu m-am ocupat de această chestiune din perspectiva SUA, cât și din perspectiva europeană. Încă din 2001 și am și am uh, elaborat un raport care se numește Globalizarea torturii, ce rezumă numărul mare de guverne care au colaborat cu CIA-ul în ceea ce privește operațiunile extrădărilor extraordinare și a centrelor de detenție. Am discutat cu domnul uh, Al Nashiri, um, am fost consilierul său uh, în procesul de la CEDO și în, um, am fost uh, și în um, cauza împotriva Poloniei pe care am câștigat-o în iulie anul trecut, care reprezintă și sunt uh, consilier juridic al domnului Al Nashiri în um, procesul împotriva României, care este, în, care este pe rol. Și uh, cei prezenți la discuția anterioară își dau foarte clar că aceste procese împotriva României și, Bulga- și Poloniei, mă scuzați, intră în uh, aceeași uh, gamă de informații și în același cadrul, cadru și infrastructură juridică care se aplică um, analizei operațiunilor CIA-ului în Europa. Avem uh, două decizii ale C, emblematice, una împotriva Macedoniei și două împotriva uh, Poloniei, unde aceste țări sunt trase la răspundere pentru implicarea lor în operațiunile CIA de extrădări și centre de detenție secrete. Aceste sentințe sunt foarte importante fiindcă stabilesc un precedent juridic care interzic colaborarea țărilor europene în aceste operațiuni flagrant ilegale, se pun totuși întrebări în ceea ce privește nivelul uh, la care se vor aplica aceste hotărâri judecătorești. Rămâne de văzut dacă guvernul uh, Macedoniei și al Poloniei vor uh, derula investiții eficiente, așa cum solicită hotărârea judecătorească pentru aceste două țări, instanța a hotărât că a constatat că guvernele respective nu au derulat anchete eficiente, așa cum uh, stipulează convențiile europene. Vreau să, să vă spun acest lucru foarte clar, că există um, semne de întrebare foarte grave, chiar dacă s-au dat aceste hotărâri judecătorești. Rămâne de văzut cum vor fi aplicate. În martie 2015, Comitetul um, Ministrilor al Consiliului Europei și-a exprimat uh, îngrijorări în ceea ce privește împrejurările de deținere ale domnului Anraș, Anarashi, care este deținut la Guantanamo și uh, este amenințat cu pedepsa capitală. Aceste cazuri de detenție secretă și tortură nu se referă doar la articolul 2 al Convenției Euro, articolul 3 al Convenției Europene privind tortura, cât și la articolul 2 al Convenției Europene cu privire la pedeapsa capitală. Iar uh, în, în cazul la, la, și versus Polonia s-a constatat că s-a încălcat articolul 2 al Convenției Europene, fiindcă Polonia oferise asistență Statelor Unite ale Americii în ceea ce privește transferul uh, domnului Alna și uh, de pe teritoriul polonez uh, pe un teritoriu unde um, îl unde risca pedeapsa capitală. Același lucru este valabil și în um, cauza împotriva României. Deci nu este vorba doar, doar despre detenție secretă și tortură pe teritoriul românesc, ci și o, și faptul că guvernul român a acordat asistență americanilor în ceea ce privește transferul deținuților pentru a părăsi teritoriul uh, țării. Aceste cauze sunt foarte importante și uh, rog Parlamentul din tot sufletul să fie foarte atent la evoluțiile acestor cauze, fiindcă este vorba despre încălcări grave ale Convenției Europene și a legislației internaționale. Revenind acum uh, la raportul Senatului, așa cum a s-a subliniat uh, grupul de invitați anterior, s-a stabilit fără urmă de îndoială că, ex, că, există un centru de, că a existat un centru de detenție în Polonia și același lucru este valabil și pentru, în, și pentru România. S-a stabilit fără urmă de îndoială că a existat un centru de detenție secret în Lituania. Și vreau să vă spun că uh, Asta nu, acesta nu este doar un fapt confirmat de un jurnalist, ci de raportul Marti și de declara, nenumărate declarații făcute de Comisarul pentru Drepturile Omului ale Consiliului Europei, inclusiv domnul Thomas Hammenberg, care în martie 2012 a înmânat un dosar ce conținea dovezi privind centrele de detenție din România procurorului general român iar uh, domnul Hammerberg nu a primit niciun răspuns. Este foarte important să să, per, să, să percepem comentariile doamnei uh, Jolie în contextul mai larg al practicilor uh, României de ascunderea adevărului și de negare, fiindcă știm foarte clar, iar acesta este, acest lucru este prezent în uh, raport, se arată că autoritățile române au negat în nenumărate rânduri faptul că au găzduit uh, centrele de, de detenție secrete. Uh, iar faptul că, iar acum autoritățile continuă să nege, chiar dacă dovezile sunt nenumărate, au fost confirmate de raportul Senatului, de, de Consiliul Europei, se neagă în continuare. Iar această atitudine, bineînțeles, își pierde orice urmă de credibilitate în lumina acestor dovezi. Mai mult, dat fiind că, da, mai mult, această negare uh, faptul că se neagă în repetate rânduri se ar arată că România nu dorește, nu are bunăvoința de a derula uh, o anchetă legală. Iar uh, instanța a considerat că acest lucru este foarte important în cauza nașirii versus Polonia, fiindcă important nu este doar ce spune guvernul României astăzi sau să ceva spune mâine, trebuie să vedem ce a spus până acum și care și a făcut guvernul României până acum. Uh, și s-a spus de câteva ori uh, de către invitații din grupul anterior, de la prezidiu, că faptul că România a găzduit un centru de detenție secret a fost stabilit fără urmă de îndoială de, în 2005 de către Washington Post și Human Rights Watch. Și, Watch. și dacă ne, ne uităm ce facea guvernul României, care neagă în repetate rânduri prezența acestor centre de detenție nu putem trage decât concluzia că nu există bună voință în ceea ce privește derularea unei anchete uh, corecte. Deci, de aici decurge faptul că în cauza al nașirii versus Polonia, sentința curții ne aduce la concluzia că România încalcă Convenția Europeană a, așa cum a încălcat și Polonia Convenția Europeană. Este o concluzie logică deci vă rog foarte mult să luați notă de acest fapt. Acum, faptele în ceea ce privește legate de România au fost stabilite foarte clar, nu numai de raportul Senatului, dar așa cum a spus și domnul Black, uh, chiar înainte de, de publicarea raportului Senatului, american, uh, Curtea Europeană a primit mărturii din partea senatorului Marti și din partea unui alt expert, martor, care au confirmat că exista o, închisoare secretă în România și vreau să vă spun că această sentință s-a dat în iulie 2014, înainte de raportul senatului american, înainte de publicarea acestuia, iar uh, acum știm, fără nicio urmă de îndoială, că Raportul Senatului confirmă faptul că centrele de detenție ale CIA-ului din România deschise, s-au deschis în 2003 și au fost închise în, în, la finalul anului 2005. În momentul în care uh, uh curtea uh, curtea a hotărât că, că nu era posibil ca Polonia să găzduiască un centru de detenție fără să știe ce se întâmplă acolo. La fel, la fel stau lucrurile și cu România. Nu se poate ca autoritățile române să nu știe că în centrele de detenție erau transferați prizonieri și dovezile în acest sens sunt covârșitoare în raportul Senatului în care se spune că, că România a încheiat un acord cu Statele Unite ale Americii de a găzdui un centru de detenție secretă al CIA-ului și se spune că, stat, că guvernul american a plătit o sumă mare de peste 8 milioane de dolari autorităților române dacă așa au stat lucrurile, dacă românii, într-adevăr, nu ar fi zbănuit nimic, nu ar fi știut nimic, cum se poate că acordul, că de acordul Senatului se face referire la un acord și cum se poate că în raportul Senatului se face referire la sume mari de bani, milioane de dolari pe care le-au primit autoritățile românești. Deci se pun niște întrebări foarte importante aici. Deci ce înseamnă a, această anchetă pe rol, așa numită anchetă pe rol, ce se face acolo. Pentru că vreau să vă spun, să se consemneze că această anchetă nu a fost demarată. Curtea Europeană de Jurisprudență necesită ca aceste anchete să fie penale pentru a se uh, Uh, răspunde obligativității în conformitate cu articolul 3 al Convenției, deci o anchetă penală este necesară pentru a uh, se uh, răspunde aceste, aceste obligativități, iar această anchetă a fost demarată doar abia după ce domnul Al-Nashiri a făcut o plângere oficială în, în luna mai 2012, iar um, în cauza împotriva Poloniei spune foarte clar că statele au obligația de a derula o, o anchetă din proprie inițiativă odată ce apar dovezi, iar noi știm foarte bine că dovezile, se, dovezile erau clare, cel puțin din noiembrie 2005. De fapt, autoritățile române știau chiar înainte de 2005 că găzduiseră un centru de detenție, uh, fiindcă încheiaseră un acord cu Statele Unite ale Americii pentru a găzdui acesta. Deci în momentul în care ne uităm la informațiile care erau cunoscute, atunci trebuie să ne dăm seama că într-adevăr existau elemente, persoane în guvernul român care știau foarte bine ce se întâmplă. Deci este de neînchipuit că aceste persoane nu ar fi știut nimic. So I would just... Dați-mi voie să închei sublinind un lucru pe care au făcut-o și antevorbitorii mei și anume că există dovezi covârșitoare care arată că au existat centre de detenție secrete în România, Polonia și Lituania și mai mult că multe alte state membre erau și ele implicate uh, în această colaborare cu CIA prin um, um, spațiul aerian, oferirea spațiului aerian, oferirea de informații secrete și așa mai departe. Și este crucial pentru Parlamentul Euro- European să să se aplece în continuare asupra acestei chestiuni și să își ofere mandatul și resursele necesare pentru a continua să să tragă la răspundere persoanele implicate în această încălcare gravă a, statului de, a legilor statului de drept. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă Singh, și acum dăm cuvântul în sală, începând cu domnul Coeliu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori eh, să mulțumesc celor doi vorbitori pentru prezentările făcute. Uh, domnule Sapatar, Spataro, eu sunt un mare admirator al activității dumneavoastră și uh, cred că ancheta pe care ați derulat-o dumneavoastră a făcut o mare diferență care a nobilat Europa. mulți dintre, pe mulți dintre noi întristează faptul că nu există anchete parlamentare și că nu există anchete judecătorești, faptul că a existat uh, uh, um, acțiunea domnului Spataro arată foarte clar că impunitatea, cel puțin în anume cazuri, nu există regulă generală și că există consecințe uh, judecătorești pentru, pentru cei care încalcă legea și um, mă bucur că pentru entuziasmul care a, apăr, a apărat uh, statul de drept uh, uh, domnul Spataro și care ne-a spus că, că scopul nu scuză în mijloacele, iar, um, iar solicitarea ca noi să, să nu renunțăm, bineînțeles, nu, nu a trecut pe lângă urechile noastre, eu voi ține cont de ea. Vreau să vă spun că una dintre chestiunile pe care le-a ridicat pe bună dreptate, din păcate nu țin de competențele noastre. Uh, domnul Spataru a spus foarte bine că există un abuz al secretului de stat și că mecanismele de control naționale uh, cu privire la constatarea acestor abuzuri, de cea de mai multe ori uh, nu sunt exercitate cum trebuie. Eu însă vreau să adaug un lucru. Noi am uh, un lucru pe care l-am analizat de mai multe ori și am efectuat o activitate consecvente. Este vorba despre lipsa de consecvență uh, cu privire la controlul serviciilor secrete. Este vorba de controlul judecătoresc uh, sau uh, parlamentar, controlul democratic. Este drept că regulile diferă. În unele țări nu există un control general, în, uh, în alte țări există doar uh, un control parțial și în unele țări există controle care sunt prevăzute de lege, dar care de fapt în practică nu există deloc. Problema este că nu avem competențe, nu putem să le spunem în acest sens, nu putem să impunem statelor membre ce control trebuie să impună în ceea ce privește secretul de stat sau în ceea ce privește serviciile secrete, fiindcă aceasta este o competență națională, dar ce am făcut noi și am făcut foarte bine este să stăm de vorbă cu uh, omologii noștri din parlamentele naționale, să facem schimb de experiențe și uh, să publicăm studii ale Parlamentului European în care se compară diversele sisteme și tradiții. Dar uh, a, să mergem mai departe ar însemna să ne depășim competențele și cum uh, uh, și cum noi dorim să ne desfășurăm activitatea în litera legii, nu putem să ne permitem să ne depășim competențele și, și să desfășurăm acțiuni care ies din sfera mandatului nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Gomes are cuvântul. Mulțumesc. Of the work done by, uh... Mulțumesc și eu admir activitatea domnului Sfataro din Italia. Muncă și activitatea esențială pentru a înțelege ce se întâmplă. Aș dori să-i mulțumesc pentru că dumnealui tocmai ne-a atras atenția asupra faptului că Recurgerea în mod abuziv la secretul de stat ne împiedică să tragem la răspundere pe vinovați. Carlos Coelho tocmai a afirmat că nu ține de competențele noastre uh, să decidem cum se folosește secretul de stat, însă noi trebuie să le atragem atenția guvernelor că abuzează de secretul de stat pentru a preveni tragerea la răspundere a celor vinovați. Uh, Astfel sunt uh, acoperiți uh, persoanele de rang înalt, uh, sunt acoperiți ofițerii serviciilor secrete care au participat la acest program de tortură. Și cred că este, trebuie să fie o consecință acestei audieri, pentru că, într-adevăr, aceste lucruri se întâmplă în Italia și în alte state membre. România. Carlos Coelho și cu mine am participat la prima vizită a României în 2007 și ne-am întors total convins că autoritățile române ne mint. Nu toți, dar unii au recunoscut că există aceste centre și au existat foarte multe contradicții și mi-aduc aminte de uh, tipul din serviciile secrete cu care am reușit să ne întâlnim și care ne-a povestit despre uh, zborurile uh, ciudate care se întâmplau, aeroportul cu Gălicianu și așa mai departe. Deci, colegii uh, români, colegilor români din PPS sau din familia mea politică, aș dori să le lansez acest apel, să nu mai nege ce se întâmplă pentru ce s-a întâmplat, pentru că știm că aceste lucruri s-au întâmplat aș dori să revin la țara mea de origine, Portugalia. Doamna Guild uh, ne-a spus care sunt uh, motivele pentru care serviciul uh, secret militar a fost ales de de CIA, tocmai pentru că nu era uh, supus unui uh, control democratic. Este o, este o realitate și în Portugalia și în raportul FAVA se face trimitere la lista de zboruri care erau operate de pe aeroporturi portugheze cu complicitatea autorităților militare. Nu, e, nu era vorba doar de zboruri civile, ci și de zboruri Uh, militară. Deci nu doar serviciile secrete colaborau, dar și în plus, în plus și armata. Este un lucru extrem de grav. Și uh, am, eu am reușit să descoper toate aceste lucruri în, uh, în propria mea țară, împotriva guvernului național din aceeași familie politică care m-a acuzat că mint. Deci sunt infracțiuni grave și nu putem să pretindem uh, în continuare că uh, nu, nu există responsabilități la cel mai înalt nivel. Vă mulțumesc, dragi colegi. Numărul uh, vorbitorilor a crescut față de cei care își manifestaseră inițial intenția. Uh, aș dori să vă rog să fiți cât mai succinți Doamna Cuduițca. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu este nicio îndoială că în 2002 și 2003 serviciile uh, de informații poloneze au uh, colaborat cu CIA-ul în ce privește centrele de detenție. Însă care e problema? Eu cred că problema e uh, că noi tratăm foarte superficial aceste lucruri. Noi spunem că guvernul afirmăm că guvernul putea ascunde aceste lucruri, putea acoperi adevărul. Să ne reamintim că în 2008, în Polonia, noi am introdus independența Procurorului General. E o instituție care acum este complet independentă față de guvern, pentru că până atunci ministrul justiției avea și funcția de procuror general. Acum am separat aceste uh, posturi, iar Procurorul General este o instituție complet independentă. Uh, de altfel, guvernul critică foarte mult activitatea acesteia. Așadar, vedem foarte bine că posibilitatea ca oamenii politici să influențeze activitatea uh, magistraturii e foarte limitată. Așadar, Uh, am o întrebare față de domnul Spataro. Ce părere aveți despre asta? E bine ca uh, procuratura să fie complet independentă față de presiunile politice sau nu? Eu cred că tocmai um, această independență face să nu există influență politică față de activitatea procurorului general. A, a doua întrebare, doamnei Singh. Uh, Eh, ea spune că, din câte știu eu, Polonia a acționat în conformitate cu eh, sentința CEDO. Eh, în primul rând am făcut și recurs, însă până la urmă am plătit despăgubiri de sumă de, dacă țin eu bine minte, 5.000 de euro. Nu sunt sigur, însă dumneavoastră știți a plătit sau nu Polonia această sumă? De asta cred că aveți, aveți această informație și, în al doilea rând, în acest moment, ancheta, o anchetă este în curs în Polonia, însă ancheta asta încă nu a fost finalizată și, sigur, respectând principiul separării puterilor în stat, uh, a lui Montesquieu, uh, instanțele sunt complet independente. Noi suntem politicieni și, sigur, avem și critici la adresa justiției. Sunt proceduri prea greoaie, prea lungi și adevărat, însă acum vorbim de justiție, de tribunale, care totuși au acum în mână această anchetă și ei sunt cei care trebuie să clarifice ceea ce s-a întâmplat. Noi, politicieni, nu putem interveni pentru că asta ar însemna că încălcăm independența justiției. Mulțumesc. Thank you. Thank you for being brief as well. Vă mulțumesc și pentru că s-a fost foarte subțintă. Acum are cuvântul domnul Foict. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează domnului Spataro, pentru că ați spus că a existat deja o cerere de grațiere a uneia din cei 26 de ofițeri CIA condamnați și mă întreb dacă poate fi grațiat o un, o persoană care a torturat, care a răpit alți oameni și mă miră faptul că în Italia au putut să fie condamnați 26 de angajați ai CIA pentru că de dimineață tocmai ni s-a confirmat faptul că președintele Statelor Unite al Americii a garantat imunitatea tuturor celor care au participat la aceste zboruri ilegale, la torturarea persoanelor respective. Deci cum ați putut să vă desfășurați procesul în Italia? Ați uh, discutat cu, ați audiat toate aceste persoane și așa mai departe. Mulțumesc, doamna Intfeld, tare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Spataro pentru munca sa care se desfășoară deja de atât de mulți ani și aș dori să-i mulțumesc și doamnei Singh pentru activitatea sa. O întrebare adresată în primul rând domnului Spataru. Am început cu o cu cerere, cu cerere de, ex, de extradare a agenților CIA condamnați în Italia și acum suntem în situația în care, de fapt, aceștia probabil vor scăpa și este o transformare majoră și este frapant pentru mine faptul că Uniunea Europeană și statele membre ale sale par să fie mai dispuse să extradeze persoane în Statele Unite ale Americii decât uh, reciproca. Nu știu dacă nu ar trebui și noi să ne ocupăm de acest lucru, dacă judecătorii nu ar trebui să discute acest lucru. În țările de jos, de curând, un judecător a refuzat extradarea unui tânăr suspectat de Statele Unite ale Americii că ar participa în activități sau în pregătirea unor activități uh, teroriste. Uh, și judecătorul tocmai a, și-a întemeiat uh, decizia pe faptul că tânărul respectiv nu s-ar fi bucurat de un proces corect în Statele Unite ale Americii. Deci, se discută între judecători despre modul în care trebuie răspuns cererilor de extradare venite din Statele Unite ale Americii și ce se întâmplă invers. Uh, se discută judecătorii americani față de situația din Europa. Și apoi aș dori să repet apelul uh, pe care ni l-a transmis Ana Gomez uh, nouă înșine, pentru că noi nu respectăm lucrurile pe care le predicăm deseori. Știți că vom vota rezoluția pe care o dezbatem și cred că grupurile politice nu vor vota conform declarațiilor pe care le au, pe care le fac aici. Și este un lucru valabil și în trecut. Toate rezoluțiile trecute nu reflectă declarațiile de astăzi. Deci mă întreb dacă vom fi coerenți din punctul de vedere al valorilor pe care declarăm că le apărăm și dacă vom adopta legislații care să treacă testul legalității sau vom continua cu această politică declarativă, ne vom întoarce liniștiți acasă și vom adopta legislație care nu reflectă până la urmă cuvintele noastre. Poate la sfârșitul acestei audieri cu toții vom reuși să, să ne examinăm propriile conștiințe și să votăm în mod uh, adecvat. Mulțumesc, domnul Șogol, are cuvântele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu, a trebu- nu am putut să urmăresc întreaga audiere. A trebuit să particip la un vot dintr-o altă comisie, însă pentru a-i răspunde uh, doamnei Gomez, colegei noastre, a fost șef al serviciilor de informații din România, domnul Talpeș, uh, consilier de securitate al președintelui în, an, în decembrie 2014, a admis că anumite lucruri. Admis că a fost vorba de un centru de detenție temporar. și că a fost vorba de perioada înainte de a adera la NATO și că România s-a comportat mai bine în ceea ce privește respectarea drepturilor omului înainte de a adera la Uniunea Europeană. Un singur comentariu, dacă îmi permiteți. Până în anul 2003 am încercat din răsputeri să-l convingem pe președintele de pe atunci, domnul Ion Ghescu că Holocaustul existase și că și România participase la, Holo- la Holocaust, pentru că acest eveniment istoric uh, fusese negat până atunci și în continuare nu este o prioritate a României și vă spun acest lucru în calitate de membru la unei minorități etnice din România. Mulțumesc! Mulțumesc și, în fine, numele membrilor uh, dau cuvântul domnului Lopez Aguilar. Da, am o întrebare foarte scurtă. Pentru că aș dori să intru mai în detaliu în ceea ce privește declarațiile invitațiilor la care tocmai am asistat. În primul rând, există un uh, număr restrâns de cazuri uh, judecătorești. Domnule Spătaru, v-ați referit la controlul democratic, uh, însă numărul de cazuri concrete demarate în temeiul probelor existente față de aceste răpiri ilegale, deținerii ilegale, uh, practici ilegale ale CIA cu complicitatea statelor membre este totuși destul de limitat. Și deși am uh, făcut zgomot aici la Parlamentul European, trebuie să recunoaștem că reacțiile din partea opiniei publice din statele membre au fost destul de limitate. Nu prea s-a discutat această temă. Deci, ținem seama de numărul limitat de cazuri discutate de justiție, aș dori să vă întreb care considerați că ar fi cel mai uh, relevant din punctul de vedere al calității răspunsului It, the Italian case is, is, is, is pretty significant, but... Din impresia mea este că aceste cazuri din Italia sunt foarte importante, însă aș dori să știu care este părerea dumneavoastră din punct de vedere calitativ al răspunsului la toate aceste cazuri. Vă mulțumesc. O să îi rog pe invitații noștri, pe domnul Spataro, pe doamna Singh să ne ofere niște răspunsuri. Aveți la dispoziție doar 5 uh, minute. We're staying a bit, tiny bit more, <coughs> but uh, please go ahead. Answer what questions you want to. Vă rog să răspundeți la ce întrebări uh, doriți și dacă doriți uh, să aveți și unele remarci nella risposta. Sper să nu răspund atât de dezlenat, însă plec de la întrebarea care mi-a fost adresată, și anume, e bine sau nu ca procuratura să fie total independentă de ramura executivă? Răspunsul este da, fără îndoială. Nu, sigur că da. Eu să vă spun că tema asta face obiectul de dezbateri constante în Italia, indiferent de culoarea politică a celor care sunt la putere. Uh, toți au aspirația asta să nu accepte independența uh, puterii judecătorești. Încă în epoca lui Mussolini, în 1940, ducele a intrat în aula în care se sărbătorea inaugurarea anului judecătoresc și uh, magistrații l-au salutat ridicând brațul și ministrul justiției a spus duce magistrații, știu care e datoria lor, dar câteodată uh, rațiunile politice prevalează asupra codului uh, uh, juridic. Acum nu mai este așa. Chiar dacă unii, chiar și astăzi, consideră în Italia că puterea judecătorească trebuie să-și desfășoare anchetele privitoare la corupție, dezastrele de mediu și așa mai departe, ținând cont de problemele economice ca și cum criza economică ar trebui să dicteze regulile unei anchete judecătorești. Însă, sistemul nostru prevede două puncte importante, ba chiar trei. În primul rând, procuratura în Italia e complet independentă, la fel ca judecătorii. Și uh, cine devine procuror, devine procuror la fel ca un magistrat, ca un judecător, după un concurs public. Uh, deci, ministrul nu ne poate da nouă indicații. Dacă ar fi făcut-o, dacă ar fi încercat să o facă cu mine în mod formal sau informal, eu aș fi făcut o plângere penală împotriva lui. Nu că sunt eu un fanatic, nu sunt fanatic, ci pentru că garanțiile legii sunt uh, acolo pentru apărarea uh, egalității cetățenilor. Bun, un al doilea corolar. Ancheta penală în Italia e obligatorie și nu facultativă, adică nu poți să N-am de ales. Într-un caz să demarez ancheta și în alta să dau neînceperea urmăririi penale. Nu, eu sunt obligat. În al treilea rând. Și închei. Sistemul ce anume produce? Produce și o situație ca poliția judecă, judecătorească, poliția care desfășoară anchete, depinde doar de noi, nu de Ministerul de Interne sau de Ministerul, Ministerul Apărării ci depinde de, de, de <laughs> mă scuzați, depinde de autoritatea judecătorească, deși aceasta este independentă. Și apoi, sigur, independența nu e o valoare abstractă, ci cere și profesionalism. Deci e important ca un magistrat să fie pregătit și specializat. La independența magistratului se reflectă și asupra cea a judecătorilor. De aceea spuneam, Curtea de Casație a putut să-și exprime criticile severe față de Curtea Constituțională, spunând că decizia Curții pare să sârpească orice posibilitate de a verifica caracterul rezonabil al invocării secretului de stat. Messo la discrezionalità dell'autorità politica. Una. Deci, până la urmă, uh, uh, uh, totul este la dispoziția instanțelor politice. Deci critici importante. Importante au fost și observațiile făcute de domnul Coelho, desigur, privitoare la independența autorității judecătorești Uh, valoarea hotărârilor parlamentare, dar și limitele activității Parlamentului European. Sigur, eu am vorbit aici mai degrabă uh, ca cetățean, nu ca magistrat, că eu nu cunosc politica, însă îmi permit totuși să spun lucrurile pe care le spun. Sunt șase recomandări în finalul studiului uh, pe care l-am comentat aici și măcar odată vorbesc despre recomandarea numărul 2, mai ales în sensul dorit de mine și anume se face referire la activarea procedurii de care se face vorbire la articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene, care prevede, după cum știm, atât faza riscului de încălcare gravă din partea unui stat membru a valorilor uh, de care se face vorbire la articolul 2 sau în alineatul 2 existența unei încălcări grave a acestor valori. Deci se află chiar în interiorul sistemului parlamentar european posibilitatea unei activări a acestor proceduri și nu n-am spus asta anterior, asta presupune o putere de anchetă a Parlamentului European. Cum poți activa o procedură de acest tip? Nu știu dacă se poate defini de încălcare, însă, mă rog, de risc de încălcare a acelor valori, dacă ai o asemenea competență. Deci, ar trebui ca Parlamentul să aibă puteri mai importante de anchetă, de, poate o legislația europeană mai puțin ambiguă, dar nu uh, intru în discuția asta acum. Nu e nici timpul, nici locul. Însă, în limitele cunoscute de noi, eu totuși am senzația că există posibilități de a interveni și posibilități importante. Ce vrește grațierea, ne referim la două cazuri. 5 aprilie 2013, data la care președintele Republicii Italiene de la cea dată, Giorgio Napolitan, a grațiat pe Giuseppe Romano, din, e unicul din cei 26 de condamnați care nu aparține CIA. E ofițer al aviației americane. Se ocupa de siguranța aeroportului Aviano, unde a fost dus Abu Omar. și grațierea a fost motivată printr-un comunicat pentru presă foarte uh, explicit. Se spune că procurorul general nu eram eu, la, eram procuror la Milano, la cea, nu eram eu la acea dată. Deci, procurorul general uh, aviz negativ, ministrul justiției uh, n-a avut nimic de obiectat, oricum se făcea referire la practicile italiene, care nu erau incompatibile cu principiile statului de drept, dar uh, se făcea referire la un moment istoric deosebit în care a intervenit condamnarea definitivă. Apoi se trecea la argumentarea juridică, care nu intru acum, e complexă, dar e bine de știut că această măsură Sigur, cu respectarea alegerii șefului de stat a suscitat multe, atât de multe critici, nu din partea judecătorilor, ci a juriștilor, pentru că, până la urmă, a fost vorba de o alegere pur politică. Dar asta este atribuția șefului de stat. Actualmente știu că sunt alte proceduri privitoare la grațierea altor condamnați, nu știu exact câte anume și nici despre cine e vorba și sigur că nu pot spune aici uh, ce se va întâmpla, pentru că și aici magistratura nu e competentă Procuratura Generală dă un aviz, sigur, l-a dat deja, e un aviz negativ sau va fi negativ, al vedere precedentul. Apoi e competența președintelui Republicii să se pronunțe. Nu, nu știu dacă v-ați referit și la modul în care s-a desfășurat procesul în Italia. Cristian, eh, sul proces. Puteți fi mai specific în legătură la proces? Scuși, fac o Due minuti, chiedo una precisazione su una domanda e poi due minuti ho finito. Ah, sì, încă un minut și am Da, cu plăcere, fiind vorba de cetățeni americani angajați ei, cum pot fi condamnați? au fost uh, prezenți, nu au fost prezenți, au participat la audierile uh, în fața instanței sau nu? Importante, questo. E o întrebare importantă. Am spus anterior că nu s-a recunoscut imunitatea diplomatică diplomatică față de cinci diplomați, pentru că răpirea de persoane nu are nimic de a face cu funcțiunile diplomatice, însă uh, proces, pentru procesul în contumacie situația este următoarea în Italia. Dacă dispunem de proba că persoana absentă are cunoștință de desfășurarea procesului și dacă îi sunt asigurate drepturile la apărare, se poate da o sentință în contumacie, în absenția. Și ăsta era cazul, pentru că erau uh, uh, fugitivi în mod voluntar absenți, nu pentru că nu știau că exista un proces contra lor. Deci, cu toții au beneficiat și de apărarea unor avocați chiar aleși de ei în unele cazuri Doamna Endfeld mă întreabă uh, ce se întâmplă cu extradarea. În legătură cu extradarea pot să spun următorul lucru, că noi am cerut Ministerului extradarea tuturor celor 26 conform sistemului nostru, Ministerul are puterea de a refuza această cerere. A motivat spunând că pentru 25 nu va cere extradarea pentru că considera că dar în fine, a motivat uh, această, această măsură doar în 2013, nu de la început. O persoană a fost condamnată la 9 ani, uh, deci minus 3 ani, oricum trebuia să execute 6 ani, ceea ce oricum a fost o alegere criticată, însă în Europa era valabil mandatul de arestare european. Dar bun, asta e o afacere între magistrați, după cum știți, și de aceea a fost uh, arestat cetățean american de Suza la Lisabona. Bun, noi am trimis totul la minister, ministerul a difuzat să transmită mai, a refuzat să transmită mai departe, e și asta o alegere politică, dar eu vreau să spun că în rapoartele între Statele Unite și Europa există și în relațiile între SUA și Europa e și o convenție bilaterală care permite extradarea cetățenilor. Și adevărat ce se spune, ce spuneți noastră, că din Italia au fost extradați italieni. Însă, totuși, nu pot spune da Poate că sunt presiuni, dar nu aș putea spune că există și o dezbatere dacă e justă sau nu această măsură. Numărul de procese în Italia a fost un singur proces în care, care s-a finalizat cu condamnare finală și ONU spune că e singurul caz din lume eu deduc numărul final din știri și din lucrurile noastre de poziție. Eu personal uh, m-am deplasat în Spania, unde procesul fusese demarat de magistrat, nu de procuratură și aici revenim la problema independenței magistraților. Uh, m-am deplasat în Elveția, mă rog, e, e un zbor uh, deasupra Elveției, am cerut uh, acte în Germania, că a fost implicat și aeroportul de la Ramstein, dar totuși cred că toate aceste procese au fost uh, închise, dosarele astea au fost închise cu neînceperea urmării penale. Bun, acum nu știu eu care a fost procedura cea mai pertinentă. Ce am avut noi de făcut în Italia, am făcut. Și a fost unicul caz care a fost încununat cu condamnare. E adevărat, opinia publică nu prea cunoaște aceste lucruri și adesea uh, sau aud comentarii chiar incredibile. Chiar pentru o persoană fără prea multe studii sau chiar persoane cu studii se spune, păi în fond e vorba doar de un terorist. A fost o dezbatere la Libe după raportul Feinstein. Un parlamentar italian cred că a spus ceva de genul ăsta. În fond se înțelege că a fost răpit sau ceva de genul ăsta cred că nu se poate concepe o asemenea afirmație într-o democrație. Noi nu putem ignora importanța acestor anchete. Dacă nu, am fi doar democrații între ghilimele. Dar noi suntem democrații veritabile și continuăm. Hai să spunem clar și închei. Aceste răpiri, aceste torturi, nu doar că nu folosesc la nimic, după cum a spus raportul Feinstein, dar e clar că chiar dacă ar folosi, nu le-am putea permite, dar nu fac decât să creeze prozelitism. Nu fac decât să uh, uh, uh, înmulțească numărul de teroriști. Deci avem și motive tactice, nu doar de dreptul omului, ca să le respingem. Mulțumesc. Doamna Singh. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu comentariile excelente ale domnului Sfataru. Pentru a răspunde întrebărilor adresate Mitra, mie eh, referită de acuzațiile domnului Zanaș împotriva autorităților poloneze. Este adevărat că decizia a fost atacată de autoritățile naționale și sentința uh, tribunalului a devenit definitivă și de, este adevărat că au fost plătite anumite compensații uh, acestei victime însă vă duc aminte că discutăm despre cea mai gravă încălcare a Convenției Europene și cea mai gravă încălcare a dreptului internațional, pentru că dreptul internațional interzice tortura. Știm că domnul al a trecut prin niște uh, execuții înscenate în uh, Polonia, a fost uh, torturat, aproape i s-au smuls uh, brațele, uh, a fost uh, amenințat ca, ca, că mama sa va fi abuzată din punct de vedere sexual și în ceea ce privește România aș adăuga că uh, raportul Senatului împreună cu informațiile puse la dispoziția Proc- Procurorului General de către Comisarul Consiliului Europei care confirmă faptul că se pare că domnul al a fost supus practicilor uh, teribile la care se face trimitere în raportul Senatului, uh, hrănirea prin rect. Uh, acuzatul este pus într-o, într-o poziție cu capul în jos și este hrănit în mod forțat uh, prin rect și este o tehnică care nu are nicio justificare medicală, de fapt. Deci aș dori să subliniez în fața Parlamentului European că discutăm despre încălcări foarte grave a dreptului omului. Gravitatea acestor încălcări cere o anchetă eficace după aceste acuzații. Plata unor compensații, desigur, este uh, importantă pentru a răspunde cererilor dintr-o decizie judecătorească, însă nu este suficientă pentru a, a răspunde acuzelor aduse de curte vis-a-vis -vis de necesitatea de a trage la răspundere pe cei vinovați, pentru că doar procesul găsirii adevărului uh, tragerii la răspundere a celor vinovați va, vor garanta că asemenea încălcări nu se vor mai repeta. Mulțumesc! Aș dori să vă mulțumesc în ultimul mandat al Parlamentului European am redactat un raport foarte credibil în urma unei anchete uh, foarte credibile în legătură cu extraderile ilegale CIA și într-o rezoluție din uh, februarie acestui an cerem o actualizare a tuturor acestor uh, informații în urma publicării raportului Senatului și audierea de astăzi face parte din uh, răspunsul pe care dorim să-l oferim în urma actualizării acestor informații și aș dori să mulțumesc celor care au luat cuvântul uh, astăzi. Cred că am asistat la intervenții de, foarte calitativă, și din partea invitațiilor și din partea colegilor, chiar dacă a fost vorba de o temă controversată. Însă mă bucură să văd că ne achităm de sarcinile care ne revin din punctul de vedere al responsabilității și din punctul de vedere al monitorizării Uniunii Europene care să garanteze o politică eficientă în temeiul statului de drept. Coordonatorii și întreaga comisie vor analiza pașii viitor necesari și aș dori să mulțumesc tuturor uh, actorilor uh, implicați, tuturor colegilor, invitaților pentru prezență și pentru contribuția la această audiere. Mulțumesc! Sunt italiani parlamentari. Dacă nu este nimeni din Italia, niciun eh, deputat din Italia. Nu, domnule Spataru, ești, noi, întâlnirea noastră este transmisă în direct prin internet spune președintele. Deci, cu siguranță ne urmăresc și cetățenii italieni. Probabil acum <laughs> vă răspund în fața ecranelor spunând, ba nu, noi suntem italieni și vă urmărim. Domnul Spataru, atunci îmi cer scuze celor care ne urmăresc. Poate chiar și domnul Fava ne urmărește. Cred că totuși sunt mai mulți oameni în fața computerelor decât sunt în sală. Asta se întâmplă în ziua de astăzi cu transmisiunile pe internet. Vă mulțumesc din nou. Colleagues, if are going to stay, we're going to just continue for the next. Dragi colegi, o să continuăm cu ședința noastră în această jumătate de oră pe care o avem la dispoziție. Avem punctul 11 de pe ordinea de zi. Dacă doriți să continuăm, deci punctul 11 până la 12 jumătate, formatul uniform pentru vize. Uh, Doamna raportor este alături de noi. Silvia Ivon Kaufman. Avem o prezentare din partea Comisiei privind propunerea de amendare a regulamentului care stabilește un format uniform pentru un model uniform de vize. Iar uh, bildul de viză care a fost uh, în circulație de 20 de ani trebuie să fie considerat un, uh, avut în considerare ca, așa cum s-a ajuns la concluzie în compromis, în cadrul compromisului, tot că au fost incidente de fraudă și de contrafacere și acum dau cuvântul domnului raportor. Dan. Îți mulțumesc, Claude, domnule președinte. Ați amintit deja acest lucru. De 20 de ani avem un model uniform de viză din momentul în care exista colaborarea între state și regulamentul din 1995, toate statele membre, pe lângă statele membre din zona Schengen, uh, Elveția, Liechtenstein, uh, Norvegia și așa mai departe, au convenit introducerea unui model uniform de viză. Regulamentul privind uh, vizele a fost uh, modificat între timp de două ori, în 2002 și în 2008, moment, momente în care s-a discutat introducerea unor norme de siguranță în ceea ce privește imaginea chipului și de adaptare la uh, sistemul informatic privind vizele. Deci conceptul de securitate legat de vize datează din 1995 și în ciuda modificărilor operate în ultimii ani, ne confruntăm în continuare cu situația care este și motivul uh, propunerii comisiei și anume, din păcate, asistăm la un număr mare de falsificări descoperite în statele membre și concluzia a putut să fie doar uh, una, dacă aceste modele de vize nu sunt sigure, Trebuie să ne gândim cum putem combate falsificarea acestor vize. În drept urmare, în anul 2009 a fost creat un uh, subcomitet care uh, urma să vină cu, on, cu propuneri concrete. Acest comitet s-a întâlnit timp de șase ani și a venit în cele din urmă cu propuneri un uh, format unitar, folosirea aceleași uh, hârtii nu aș dori să intru în detaliu, aș dori să mă refer la câteva, am câteva întrebări. În primul rând, de ce nu se propune o reformare a regulamentului? Pentru că, principial, când este vorba de a treia uh, modificare a unui uh, regulament, se recurge, de fapt, la o reformare a acestuia. Comisia se pare că nu își dorește acest lucru, pentru că principale modificări s-ar regăsi în normele de punere în aplicare emise de comisie, pentru că specificațiile tehnice ar fi, sunt secrete. Comisia propune că 9 luni după adoptarea regulamentului, noile, uh, noile specificații tehnice să intre în vigoare. În același timp, uh, fostele caracteristici ar trebui să fie valabile pentru șase luni după intrarea în vigoare a noului regulament. Cred că din punct de vedere al calendarului, uh, motivele expuse de comisie sunt întemeiate. Pe de altă parte, trebuie să acționăm cât mai repede în ceea ce privește introducerea noilor caracteristici de securitate, ținând seama și de necesitatea ca statele membre să aibă suficient timp de pregătire. Și aș dori să amintesc un ultim punct. Nu este deloc clar dacă Regatul Unit, Irlanda și Regatul Danemarcei vor uh, participa la această propunere. Până acum toate statele membre pe lângă, pe lângă celelalte state care fac parte din uh, zona Schengen. Participă, sper că și cele trei state menționate vor participa pentru că nu putem accepta ca după o perioadă atât de lungă unui model uniform de viză să ajungem la o situație diferită și sper că cele trei state vor lua o decizie pozitivă în acest sens. Din, mea, din punctul meu de vedere, domnule președinte, Parlamentul European ar trebui să fie de acord cu propunerea Comisiei Europene. Este urgent să trecem la acțiuni și sper că prin ace- printr-o procedură accelerată vom reuși să adoptăm această propunere. Mulțumesc! Îți mulțumesc foarte mult, uh, Silvia, și acum o să dau cuvântul Comisiei. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raport, raportoarei care ne a luat cuvintele din gură aproape și am și eu câteva uh, comentarii suplimentare, dacă îmi permiteți. Într-adevăr, deja din în anul 2009 funcționează comitetul constituit conform articolului 6, care discută despre noua formă a abțibildului pentru viză. În uh, ultimii ani am accelerat activitatea acestui comitet pentru că în statele membre am descoperit, au apărut un număr mare de falsuri foarte, foarte bune și am venit cu această propunere tocmai pentru a combate toate aceste falsuri și după cum am spus deja și raportoarea, avem un timp uh, de punere în aplicare relativ uh, scurt dacă îmi permiteți o remarcă tehnică, puteți să citiți în această propunere că am prevăzut două măsuri care urmează să intre în vigoare odată cu viitoarea, deci o viitoare decizie luată de Comisia Europeană. Am prevăzut că dacă statele membre vor conveni că este necesar, uh, o va fi posibilă Uh, într-o, printr-o decizie viitoare să introducem uh, coduri uh, de bare. Uh, 2D pe, această, pe acest model de, de viză și o altă infogramă care poate fi tipărită dar acest lucru este prevăzut doar dacă va apărea din nou un număr mare de falsuri. Și dacă îmi permiteți o altă remarcă scurtă referitor la um, motivul pentru care propunem, de fapt, un model uniform de viză pe hârtie, ținând cont de faptul că avem un uh, sistem informatic privind vizele, un lucru care se extinde peste tot în lume, de fapt, o asemenea bază de date digitale. Știți probabil că vizele naționale, care sunt uh, limitate la teritoriul statului respectiv, nu se regăsesc în sistemul informatic privind vizele, vis, și considerăm că este prea devreme să renunțăm la ațibildul pe hârtie cu vizele. Drept urmare, avem nevoie de o nouă modificare a acestui activ build. Peste câțiva ani, în momentul în care va fi garantat, uh, va fi garantată buna funcționare a sistemului uh, informatic ABIS, este, va fi momentul să reflectăm la posibilitatea salvării în format digital a vizelor, însă din punctul de vedere al Comisiei acum este prematur. Cred că pot să-mi închei aici prezentarea și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări aveți. Mulțumesc. One shadow. Mulțumesc foarte mult. Avem uh, un raportor din umbră. Domnul Sarvama. Mulțumesc, că nu am mare lucru de adăugat. Vreau să-mi definez rolul de raportor din umbră. Vreau să mulțumesc, domnule raportor, pentru activitatea derulată. Și pe scurt, o să trec în revistă câteva aspecte. Sunt de acord cu abordarea rapidă tocmai din cauza faptului că au existat atât de multe cazuri de fraudă și din aceeași motive sunt de acord cu argumentele aduse vieri de la regula standard de a avea o reformare. Nu avem nevoie de o reformare. Sunt de acord atât cu motivele și argumentele aduse Deci nu cred că ne oprește nimic să avem această procedură rapidă. E foarte, e de foarte bună să folosim perioada de șase luni și nu mai am nimic de adăugat acum. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, Silvia, te rog să mai adaugi ceva? Doream să îi mulțumesc reprezentantei Comisiei pentru explicațiile legate de necesitatea de a continua cu la pe hârtie. Mi se par argumente importante de care trebuie să ținem cont și uh, mi se pare bine că dacă va fi nevoie, uh, Comisia s-a gândit la soluții suplimentare tehnice pentru modelul de, de vize. Mi se pare că Comisia Europeană este bine pregătită și vă mulțumesc. Cred că ar trebui să progresăm cât mai repede cu acest dosar. Thank you very much, Silvia Ivan, and thank you. Mulțumesc foarte mult, Silvia. Mulțumesc că a rămas până la sfârșitul reuniunii pentru a putea discuta acum acest punct. Avem foarte mult de lucru și este important uh, să înregistrăm progres cu punctele de pornire de zi. O să repet ceea ce a spus la începutul reuniunii de astăzi și anume că de după amiază vom începe la 3 jumătate, nu la ora 3. Vă mulțumesc!